Thank you to the commissioner. Mulțumesc, doamnă candidat la postul de comisar și acum trecem la prima rundă de întrebări. Primul vorbitor este domnul, domnul Balț. Vestager. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă Vestager. Mă voi referi la internaționalizarea competiției, concurenței. Există statistici care, care ne arată că anul viitor 90% din creșterea economică va fi, vor fi atinse în afara Uniunii Europene. O serie de piețe puternice în trecut devin din ce în ce mai slabe, altele însă le iau locul. Lucrul acesta ne afectează o mulțime de sectoare, spre exemplu sectorul de uh, telecomunicațiilor, construcțiilor, etc. Vreau să vă întreb dacă internaționalizarea concurenței Uh, este suficient luată în considerare în momentul de față în cadrul politicii, politicii europene de concurență. Asta în primul rând. În al doilea rând, Parlamentul European își dorește la nivelul politicii de concurență o sprijinire a companiilor europene pe uh, plan internațional. există o serie de companii europene care fuzionează tocmai pentru a fi mai competitive pe plan internațional. Cum priviți acest uh, aspect și în ce măsură credeți că puteți să protejați pe viitor interesele europene? Cred că mulți se gândesc la exact acest subiect. Își dau seama cetățenii europeni că firmele pentru care lucre, lucrează trebuie să fie competitive pe plan internațional. Important este însă ca toate companiile europene care funcționează în, în Uniunea Europeană să respecte regulile europene. În al doilea rând, Consider că în momentul în care negociem acorduri comerciale, în momentul în care discutăm la OMC, uh, cred că e important să spunem cât se poate de clar care sunt așteptările noastre. Trebuie să le exprimăm cât se poate de clar, pentru că doar așa putem uh, întreprinde acți- acțiunile uh, necesare și doar astfel putem sprijini concurența pe plan internațional. Ne-am dat seama că noi, în Uniunea Europeană, avem o operațiune de 5 stele în momentul de față, o operațiune extraordinar de încununată de succes. Ei bine, așa trebuie să rămână și pe viitor. Uh, Uh, și trebuie să ne asigurăm că prin cooperare regulile noastre comerciale atât de bune uh, se vor internaționaliza de asemenea. Dar bine, dezbaterea aceasta trebuie să fie continuată. De ce? Pentru că există o serie de factori care trebuie să fie luați în considerare. Mă refer la brevete, la proprietatea uh, intelectuală și toate acestea țin de portofoliile altor comisari. Prin urmare, cooperarea este esențială. Mulțumesc. Urmează doamna Ferreira numele socialiștilor. Vă mulțumesc. Doamna comisar desemnat, vreau să vă adresez o întrebare cu privire la sectorul financiar. Cu privire, uh, uh, în, sau în conformitate cu directiva privind uh, susținerea oferită sectorului bancar, Există posibilitatea oferirii unor injecții de capital băncilor care au nevoie de acest ajutor de stat, uh, nevoie dovedită de o serie de teste de rezistență. De rezistență. În momentul de față, Banca Centrală desfășoară aceste teste de rezistență, evaluează necesitățile băncilor și se pare că există o serie de bănci care necesită aceste ajutoare de stat. Vreau să vă întreb cum anume, vă veți, uh, cum anume veți garanta că aceste injecții de capital nu vor periclita concurența și că vor respecta regulile cu privire la ajutoarele de stat și că nu vor fi folosite pentru a ține în viață o serie de instituții bancare uh, neviabile. Mulțumesc! Mulți oameni sunt preocupați de problematica sectorului financiar, sectorului bancar. După toate cele întâmplate în ultimii ani, uh, trebuie să găsim reguli care să ne ajute să mergem mai departe. Și am găsit uh, o serie de, de soluții Dar soluțiile acestea se bazează pe ideea că pe viitor Uh, cetățenii europeni nu mai trebuie să plătească pentru salvarea băncilor. Ei bine, cred că același principiu trebuie să se aplice și în cazul ajutoarelor de stat. Există aceste noi uh, reguli cu privire la acordarea uh, ajutoarelor de stat care trebuie să fie respectate. Bineînțeles că va trebui să mă implic în aceste discuții împreună cu Comisarul pentru Serviciile Financiare. Au existat deja discuții de genul acesta, dar ele trebuie continuate. Important este să trecem peste această situație specială în care contribuabilii au fost obligați să plătească din nou și din nou datoriile unor bănci care și-au asumat riscuri enorme într-o perioadă dificilă. Sper că maniera în care ajutoarele de stat vor fi uh, tratate pe viitor, spiritul în care acestea vor fi uh, uh tratate, va respecta toate regulile cu privire la ajutoarele de stat. Doamna Swinburne, vă mulțumesc, doamnă comisar, comisar desemnat. Săptămâna aceasta, Regatul Unit uh, a a anunțat o serie de planuri cu privire la um, o serie de planuri cu privire la combaterea evaziunii fiscale. Însă, Uniunea Europeană a tras la răspundere Regatul Unit pentru uh, toate cele propuse. Comisarul Almunia a informat uh, săptămâna aceasta că acordurile din 91 și 97 au încălcat regulile europene. E corect să pot cumpăra un computer într-un stat membru și vânzarea respectivă să fie înregistrată ca fiind, fiind efectuată într-un alt stat membru și vreau să vă întreb ce anume poate face Comisia Europeană împotriva acestor multinaționale care încearcă și reușesc să eludeze regulile, distorsionând astfel concurența în Uniunea Europeană. Am învățat uh, în uh, ultimele săptămâni că practicile acestea sunt într-adevăr uh, recurente. Există o serie de termeni care, care denumesc practic genul acesta de, de, de practici, de activități legale. Nu voi intra în detalii. Import, Important este însă faptul că majoritatea companiilor uh, europene își plătesc taxele și impozitele. În același timp, există o serie de companii mari care, prin mărimea lor, reușesc să negocieze cu statele naționale achitarea unor plăți uh, mult mai uh, puține, unui nivel de taxe și impozite scăzut. Comisarul Almunia a început deja să lucreze la subminarea acestor acorduri ilegale. Voi continua ceea ce a început el. Îmi dau seama că problematicile fiscale trebuie să se bazeze pe uh, unanimitate. Nu voi încerca să schimb uh, regulile stabilite la nivel uh, de stat membru în acest domeniu. Însă, în momentul în care aceste ajutoare de stat uh, Uh, reprezintă o distorsiune a concurenței, atunci trebuie să știu ce se întâmplă, trebuie să știu care sunt uh, veniturile și trebuie să găsesc o soluție pentru schimbarea situației. Mulțumesc, urmează doamna Silvii Gular. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi eu un comentariu. E trist faptul că la această audiere participă atât de puțin, puțini uh, oameni. Nu spun asta pentru că sunteți liberală, ci spun asta pentru că concurența este una dintre cele mai importante politici ale Comisiei Europene. Și uh, când uh, mă uit la, sau când îmi amintesc de numărul de colegi francezi care se ocupă de concurență și care sunt um, absenți astăzi, mă întristez. Ei bine, revenind la dumneavoastră. Uh, Dumneavoastră spuneați că concurența poate să ajute pe cei mai vulnerabili împotriva marilor multinaționale care au mai multă putere. Îmi place această viziune a dumneavoastră. Dar uh, trebuie să fim conștienți de un lucru și anume dimensiunea internațională, faptul că companiile europeane, europene joacă pe un teren mult mai larg, fa, uh, face ca cetățenii europeni să aibă senzația că instituțiile europene îi împiedică pe cetățenii cetățenii europeni sau pe, le împiedică pe firmele europene să aibă exact aceleași parte de exact aceleași reguli ca și companiile internaționale. Ce veți face pentru a schimba această percepție, pentru a le arăta cetățenilor că, iată, lucrurile nu stau chiar așa? Mulțumesc! Înțeleg că aceasta poate fi impresia lăsată. Impresiile se bazează pe ceea ce vezi, pe ceea ce spune mass media, pe obstacolele pe care le întâlnesc companiile, uh, Uh, la nivel național, dar și la nivel internațional și îmi dau seama că această preocupare poate, este una importantă pentru cetățeni. Și tocmai de aceea mi se pare important să spun că pe termen mediu și pe termen lung, cu siguranță concurența va promova inovare și creștere economică și va crea locuri de muncă. Dar pe termen scurt s-ar putea să existe costuri sociale, iar aceste costuri sociale trebuie să fie uh, Um, eliminate prin intermediul unor programe de formare a personalului, prin uh, măsuri care, de asemenea, care să fie cât mai transparente cu putință. Toți actorii trebuie să fie implicați în acțiunile demarate. Există o serie de persoane implicate în activitatea sindicală, spre exemplu, care consideră că toate deciziile se iau undeva la un alt eșalon. Trebuie să-i facem pe oameni să înțeleagă ce se întâmplă și să implicăm în discuțiile noastre. Dar nu are sens să ne protejăm de, de, de concurență ci trebuie să vedem uh, efectele pozitive pe care concurența le, le poate avea. Cred că cel mai important este să găsim o abordare echilibrată, să ne asigurăm că vorbim despre, despre imaginea de ansamblu și nu, ar, nu doar despre o parte a acestei imagini. Doamna Gulard. Ce spuneți despre companii europene care cumpără o companie din, sau companii străine care cumpără o companie europeană pe baza sau cu ajutorul unor ajutoare de stat de care compa, compania europeană nu ar avea parte? Doamna comisar desemnat, din păcate o serie de bănci au beneficiat la rândul lor de o serie de ajutoare de stat. Important este însă să nu ne ascundem. Uh, Important e să discutăm deschis acordurile noastre comerciale, să de- discutăm dis- deschis uh, negocierile pe care le, despre negocierile pe care le purtăm la OMC, pentru că dacă ne ascundem, atunci s-ar putea să intrăm într-un fel de cerc vicios al ajutoarelor de stat, care, ajutoarelor de stat ascunse, care practic ar fi în detrimentul uh, contribuabililor. Doamna Cari numele GUE. Vă mulțumesc pentru introducere. Aici sunt. Uh, bun venit uh, înapoi în Parlamentul European. Vreau să abordez dintr-o altă perspectivă concurența liberă. Dacă o comunitate, o autoritate locală trebuie să facă o investiție mare, spre exemplu un metrou sau cine știe ce clădire, atunci trebuie să existe, să fie închise, încheiate niște acorduri cât se poate de clare. Dar uh, OMC-ul a limitat aceste posibilități. De ce vorbesc despre lucrurile acesta? Pentru că mi se pare că și aici avem o distorsiune, parte de o distorsiune a concurenței. Întrebarea mea este următoarea. E normal ca toate, spre exemplu, uh, ajutoarele de stat folosite în cadrul acestor contracte să fie uh, chiar și cele folosite pentru programele de formare să fie considerate a fi ajutoare de stat? Doamna comisar desemnat. Important este să analizăm hotărârile Uh, organismelor internaționale, dar în special ale Curții Europene de Justiție. Există decizii care devin uh, reguli atât pentru autoritățile naționale cât și pentru autoritățile locale. Dacă există uh, o achiziție publică, o licitație publică, atunci această licitație trebuie să fie cât mai transparentă cu putință și componenta de formare trebuie să fie foarte bine definită în toate documentele care stau la baza respectivului contract. Nu știu dacă toată lumea trebuie să beneficieze de aceste informații sau dacă aceste specificații trebuie să fie făcute în toate cazurile, dar uh, bine, voi analiza situația. Mulțumesc. Urmează domnul Raymond în numele verzilor. Doamnă comisar desemnat, ați spus de mai multe ori că vreți să luptați pentru IMM-uri. Uh, să le dați o șansă în fața multinaționalilor. Dați-mi voie să vă dau un, un exemplu uh, concret. Săptămâna trecută, luni, comisarul Almunia a fost întrebat care este poziția sa cu privire la o uh, centrala atomică din Regatul Unit. Este vorba acolo despre o, un ajutor de, de stat care va fi acordat pe o perioadă de 30 de ani. Bineînțeles, micii producători sunt dezavantajați, dar după câteva uh, în ciuda opoziției Parlamentului European, Comisia Europeană, după câteva ore de la acest schimb de opinii cu comisarul uh, Almunia, a anunțat că respectivele ajutoare de stat sunt uh, permise. Săptămâna viitoare trebuie să se organizeze sau s-ar putea organiza un vot. Dați-mi voie să vă întreb care este părerea dumneavoastră pe marginea cazului, dacă sprijiniți acest vot, dacă sprijiniți părerea Parlamentului European. E greu de spus pentru că nu, nu sunt încă comisar și nu voi fi cu siguranță săptămâna viitoare. Am înțeles că negocierile pentru acest caz uh, au durat vreo 2 ani de zile. Dacă comisarul e de părere că um, dosarul poate fi prezentat colegiului, atunci trebuie să-l prezinte. Dar dacă m-aș confrunta cu un caz similar, atunci, din punctul meu de vedere, trebuie să respectăm mai întâi și întâi deciziile statelor membre, decizii cu privire la mixul lor energetic. Această decizie nu ne revine nouă, ea e de competența și responsabilitatea statelor membre. Deci, trebuie să respectăm decizia statului membru și în același timp trebuie să ne asigurăm că regulile cu privire la ajutoarele de stat sunt respectate, că uh, fondurile sunt echilibrate, că ele nu uh, dezavantajează vreo vreun, uh, vreo companie care activează pe același sector și am înțeles că și în cazul pe care îl menționați dumneavoastră, Comisia a evaluat uh, Uh, situația și a ajuns la concluzia că respectivele ajutoare de stat sunt permisive, permisibile sau pot fi permise. Acum nu trebuie să discutăm dacă e, energia nucleară e bună sau nu. Statele membre sunt cele care decid. Comisia Europeană nu poate decât să evalueze compatibilitatea ajutoarelor de stat cu regulile în vigoare. Mulțumim în numele EFDD, domnul Wolf. Bună seara! În momentul în care Regatul Unit uh, s-a alăturat pieței unice în anii 70, noi, britanicii, ne așteptam să facem parte din uh, uh, grupul celor mai bogați. 40% din producția mondială era asigurată de spațiul economic european. Acum însă acest procent a scăzut la 25% și uh, peste vreo 10 ani uh, exporturile și uh, europene vor scădea la 15%. Șomajul a crescut, competitivitatea a scăzut la nivel european, în timp ce competitivitatea Commonwealth-ului, spre exemplu, a crescut. Orice ar fi făcut Comisia Europeană până în momentul de față, nu sunteți de acord cu mine că uh, Uh, e clar că toate deciziile luate nu au ajutat nici pe departe companiile europene și nici uh, nu au sprijinit nici pe departe competiția și competitivitatea lor. Nu înțeleg sau nu împărtășesc viziunea aceasta a dumneavoastră. Din potrivă, eu am văzut o Uniune Europeană care s-a dezvoltat de la o piață unică la o comunitate în care ne sprijinim unii pe ceilalți. O comunitate în care există un echilibru perfect între responsabilitățile statelor membre și politicile europene. Uniunea Europeană, din punctul meu de vedere, are prosperitatea necesară și abilitatea necesară pentru a pune capăt unei crize imense, ca și cea cu care ne-am confruntat în ultimii ani. Nu știu unde ar fi ajuns lumea fără Uniunea Europeană, dar cu siguranță ar fi ajuns într-un punct mult mai sumbru de cel, decât cel în care ne aflăm acum. Thank you. Now for... Mulțumesc frumos. Acum domnul Zarianopoulos în numele celor neafiliați. Intervenție fără microfon. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, επιτρέψτε μου μία επισήμωση διαδικαστικό ζήτημα. Un punct de procedură mai întâi, domnule președinte. Membrii neafiliați nu fac parte dintr-un grup politic, nu avem un purtător de cuvânt nu facem decât să reprezentăm partidul din țara de proveniență. Acum, în numele concurenței crescânde, Uniunea Europeană a promis o reducere a prețurilor, noi locuri de muncă, dar nu s-a întâmplat nimic din toate astea. Am avut o concentrare de putere în mâinile uh, monopolurilor, uh, o explozie a șomajului și prețuri mai mari. În țara mea totul s-a privatizat. Porturi, aeroport, aeroporturi, apă, energie. Și prețurile cresc structura de producție a statului, spre exemplu din industria apărării, este discreditată tocmai pentru a putea fi vândută pe bucăți industriei private. Uh, libertatea de mișcare a dus la distrugerea unei întregi industrii, a lăsat pe drumuri mii de lucrători și băncile primesc în continuare sume uriașe de bani de pomană. Primesc sume uriașe de bani. Cine beneficiază de ele? Puteți răspunde. Mulțumesc, domnule președinte. Aveți mare încredere în abilitățile mele, să știți. I think it is, it is very important to... Cred că este foarte important să înțelegem că, indiferent cum privim Uniunea Europeană, empatia pentru cei care au suferit de pe urma crizei economice este resimțită de toată lumea. Mă refer la tinerii din Grecia, la cei din Portugalia, la cei din Spania, care nu-și găsesc un loc de muncă, nu-și găsesc uh, locul pe piața muncii, nu pot să-și uh, facă o familie pentru că nu au cu ce să o întrețină. Uh, nu știu dacă ține de afilierea de partid acest lucru. Dar în niciun fel nu recunosc sau nu accept că Uniunea Europeană este cauza acestor probleme. Din potrivă, ce am văzut eu este că Uniunea Europeană este un jucător cheie și este o soluție, pentru că globalizarea e din ce în ce mai mare și ca atare țările devin din ce în ce mai mici și din ce în ce mai interdependente. Tocmai de aceea, uh, mă bucură oportunitatea de a lucra cu dumneavoastră pe viitor, pentru că este important și cred că empatia pentru cei care au suferit ar trebui să fie forța care ne conduce în cooperarea între Comisie, Parlament și Consiliu pentru a construi o Europa puternică. Și cred că asta nu se construiește acuzând Europa de toate lucrurile rele care se întâmplă, indiferent de țara de care, din care provii. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum, următorul vorbitor, domnul Niedermayer pentru PPE. Bună seara! În primul rând, dați-mi voie să spun că apreciez foarte mult discursul introductiv și răspunsurile dumneavoastră. În al doilea rând, dacă veți fi la fel de strict, uh, uh, strictă în uh, mandatul dumneavoastră, cum ați fost cu discursul introductiv, cred că concurența este pe mâini bune în Europa. Întrebarea mea, trecând, revenind la lucruri mai serioase, este un pic, depășește un pic uh, uh, mandatul dumneavoastră, dar uneori încercăm să rezolvăm problemele cu prea multe reglementări. Îngrijorarea mea este că în ciuda faptului că toate aceste regulamente se bazează pe evaluări, nu au întotdeauna efectele scontate și mă întreb ce ați putea face dumneavoastră în calitate de comisar pentru a vă asigura că noile reglementări sunt adoptate doar dacă sunt uh, în beneficiul uh, cetățeanului sau dacă nu putem folosi alte metode, cum ar fi o transparență crescută sau autoreglementarea. Mulțumesc! Sunt de acord că reglementările nu sunt întotdeauna cea mai potrivită soluție și asta e din fericire, pentru că altfel ar fi plicticos să fiu comisar al concurenței. Uh, autoreglementarea pieței, transparența, aplicarea regulilor, noi modalități de conlucrare cu statele membre, acestea sunt uneori instrumente mai eficiente dar unul din lucrurile care mi se pare importante pentru uh, un echilibru este că un regulament european înlocuiește practic 28 de regulamente separate și s-ar putea să fie o povară mai mică, chiar și pentru IMM-uri, care nu operează în toate cele 28 de state membre, dar poate în 2, 3 sau 4 pentru că atunci nu trebuie să-și dea seama care sunt reglementările din țara A, B, C ci știu că au un regulament și bun. În al doilea rând, uneori există, uneori piața dă greș și este imposibil ca consumatorii să vadă ce se întâmplă de fapt. Un exemplu ar fi taxele pe care le impun băncile asupra plăților, taxele invizibile, cele pe care nu le știm. Este evident un eșec al pieței, pentru că noi, în calitate de clienți, nu putem uh, reacționa față de aceste taxe, așa încât uh, poate ar fi bine să le reglementăm. Dar o să fac tot posibilul pentru a promova o perspectivă echilibrată, când trebuie să reglementăm și când trebuie să folosim alte mijloace pentru a atinge scopurile pe care le-am propus. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Dodds, în numele grupului socialiștilor și democraților. Mulțumesc și felicitări pentru nominalizare. Știm că în Europa este o mare provocare pentru IMM-uri să intre pe piețe care sunt dominate de jucători cheie. Am dat deja un uh, exemplu care mi-e foarte drag, piața energetică din Regatul Unit. Aceasta este dominată de grupul celor șase mari furnizori Uh, toți au fost inițial uh, monopoluri regionale și uh, acoperă 95% din piața din Regatul Unit și dețin aproximativ 70% din capacitățile de producție. Dar Analiza independentă arată că uh, cetățenii uh, noștri plătesc în fiecare an uh, cu 136 de lire sau 173 de euro mai mult decât ar trebui, tocmai pentru că reglementarea nu funcționează bine și este doar un exemplu al unei probleme care există în toată Europa. Companiile mai mici sau medii sunt excluse de pe piață și asta nu ar trebui să se întâmple așa încât vă întreb ce veți face dumneavoastră în timpul mandatului dumneavoastră pentru a rezolva aceste probleme. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați dat un exemplu concret, pentru că cred că este un exemplu foarte bun un exemplu al provocărilor cu care se confruntă cetățenii în toată Europa. Faptul că piața unică nu funcționează cum am vrea, nu este suficientă concurență, jucătorii dominanți de pe piață și-au împărțit uh, cotele de piață și pentru consumatori este foarte dificil să-și uh, folosească puterea de consumator pentru a schimba acest tipar. Cred că în instrumentarul meu aș avea câteva instrumente pentru a rezolva aceste probleme Uh, regulile privind antitrustul, uh, fuziunile și uh, ajutoarele de stat. Dacă este în conformitate cu regulile sau dacă suntem într-o zonă mai gri. În al doilea rând, deși îmi place la nebunie concurența, așa se întâmplă în primii ani, există limite Uh, în ceea ce poate să reușească să facă concurența. Tocmai de aceea aștept cu interes să lucrez cu colegii, cu ceilalți colegi din comisie, cu vicepreședintele responsabil de Uniunea Energetică și cu comisarul uh, uh, responsabil pentru energie și climat, pentru că știu că putem conlucra pe acest temă. Am auzit o cifră uriașă care a fost vehiculată pentru a avea o infrastructură, pentru a investi în infrastructura în următorii 5 ani, în infrastructura energetică. Și uh, lucrând la asta și uh, aplicând regulile pe care le avem deja, vom ajuta consumatorii să reducă costurile. Mulțumesc acum uh, domnul Andreas Schwab în numele Comisiei IMCO. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar desemnat. Mai întâi de toate vreau să vă spun că sunteți discursul dumneavoastră este extraordinar de clar, lucru care este delăudat. Așa le putem arăta cetățenilor europeni ce înseamnă, de fapt, uh, politicile europene. Mai întâi de toate vreau să vă spun uh, așa în general că mă bucur foarte mult că v-ați gândit la IMM-uri, dar IMM-urile sunt în dreptul concurențial uh, sunt uh, lăsate așa undeva la o parte, pentru că uh, acest, uh, această legislație se ocupă doar de că companiile mari, uh, companiile mici, lăsând, fiind lăsate la o parte, fiind obligate, practic, să plătească din ce în ce mai mult. Ei bine, din acest punct de vedere, eu cred că uh, Comisarul pentru Concurență trebuie să se asigure că uh, Uh, pedepsele pentru cei mici nu sunt uh, mai dramatice decât cele aplicate celor mari. The best thing is not Cel mai bun uh, lucru este să nu intri într-un cartel. E doar un sfat pentru cei care ascultă, nu pentru dumneavoastră, firește. Bineînțeles că e o problemă. Companiile care au portofolii mari de bunuri, prin comparație cu cele care au care vând doar unul sau două obiecte, bineînțeles că diferența e mare. Și ce văd în unele din cazurile pe care le-am analizat este că regulile pe care le avem legate de amenzi îți oferă o siguranță pentru că știi ce se va întâmpla dacă ești prins și în același timp uh, se pot lua în calcul și împrejurările speciale. Ce rol ai avut în acest cartel? Tu l-ai creat sau ai fost unul dintre cei care ar fi trebuit să spună nu, dar s-a lăsat atras? Deci se poate găsi un echilibru și cred că asta este foarte important. Dar uh, ce am văzut eu este că este extrem de important ca aceste uh, amenzi să aibă un efect de descurajare, pentru că altfel e doar o linie în uh, buget și uh, trebuie să faci suficient profit ca să poți achita amenda și asta nu e suficient. Amenda trebuie să fie atât de mare încât să te descurajeze și când auzi de alte companii care se angajează în carteluri, uh, Uh, să știi exact uh, la ce să te aștepți. Deci uh, este important că avem reguli dar, și că avem latitudinea de a decide, dar trebuie să știi exact la ce să te aștepți în cazul în care ai avut profituri necuvenite în calitate de cartel. Mulțumesc, domnul Cofod, în numele SND. Og, încă o dată, mulțumesc. gang øh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc și eu, doamnei uh, Vestager, pentru prezentarea introductivă. Mi se pare important să avem un politician puternic la portofoliul concurență. Vorbim aici despre IMM-uri, uh, vorbim despre state mari, despre state mici, despre concurență, despre competitivitate. În uh, misiunea care v-a fost atribuită de către domnul Juncker uh, se regăsește și uh, evaziunea fiscală, iar această temă este foarte importantă. Ne-ați putea spune mai multe pe, pe marginea acestui subiect? Ce aveți de gând să faceți? Trebuie să fie lovite puternic acele companii companii care încearcă să eludeze regulile, pentru că altfel nu vom putea niciodată crea locuri de muncă. Mulțumesc! Øh, Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte. A vorbi cât se poate de clar despre aceste subiecte este important, pentru că altfel ne vom ne vom înneca în niște chestiuni tehnocratice. În momentul în care lucrezi la un IMM, uh, plătești taxe, respectivul IMM uh, plătește de asemenea o serie de bani pentru inovare, uh, pentru că își doresc să fie competitive. Ei bine, dacă un IMM de genul acesta află că există o grămadă de companii mari care fac tot ce le stă în putință și mai și reușesc să nu plătească taxele pe care ar trebui să le plătească, ei bine, ne putem cu toții imagina dezamăgirea provocare, provocată. Bineînțeles, trebuie să fie demarate anchete pe baza acestor anchete, suspiciunea trebuie să fie verificată, iar în cazul în care suspiciunea se dovedește a fi uh, reală, atunci trebuie luate măsurile Uh, necesare. Nu știu care este durata genului acestuia de anchete, dar sper din tot sufletul că durata lor nu este prea lungă, pentru că durata aceasta este importantă atât uh, pentru cetățeni, cât și pentru politica de concurență. Domnul Rozati, numele PP. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar desemnat. Uh, piața gazelor uh, din Europa nu e deloc corectă. Uh, niște furnizori externi fac abuz de poziție dominantă și impun practici discriminatorii asupra utilizatorilor. Una din aceste companii, Gazprom din Rusia, este faimoasă pentru prevenirea diversificării de uh, furnizori de gaze în alte țări și ca rezultat unele din statele membre UE uh, plătesc uh, prețuri mai mari cu 70-80% față de alte state membre. Și întrebarea mea este ce intenționați să faceți pentru a avea o piață a gazelor corectă și echitabilă în Europa? În primul rând, uh, recunosc uh, faptul că sunt uh, câțiva jucători mari care domină această piață, cu toate riscurile care derivă de aici. Acesta este unul din motivele evidente pentru care am avut o, pentru care anchetarea companiei Gazprom va continua și va fi și finalizată. Nu știu când se va întâmpla acest lucru, dar uh, trebuie să fie finalizată pentru că este un subiect care atinge și prioritățile președintelui ales. Cum putem avea uh, o, um, un furnizor de energie sigur și stabil în Uniunea Europeană. Și, așa cum am vorbit și mai devreme, este și o ocazie pentru creștere și pentru crearea de locuri de muncă, pentru că energia este un factor esențial pentru, practic, orice afacere, orice companie din uh, Europa. Deci este foarte important aici să continuăm și să finalizăm uh, anchetele dar să ne asigurăm de asemenea și că regulile antitrust sunt uh, aplicate și extinse. Pentru că altfel avem uh, riscul că dacă prindem pe cineva, altcineva o să spună este o uh, nouă ocazie pe piață pentru că a dispărut un jucător. Și tocmai de aceea este o prioritate mare atât în mandatul de concurență, dar și pentru că are uh, legături cu uh, companiile și cu uh, securitatea energetică în context european. Mulțumesc. Domnul Anders Primdal Vistisen de la ECR. på, at, øh, at der er en vis del af policy making i det job. Spuneai mai devreme că există o serie de politici care vor fi incluse în munca ta. Și aș vrea să mă centrez pe o chestiune mai concretă. Ar trebui să treacă de la o concurență de tip liberal la altfel de practici, astfel încât Europa să ducă la așa numiții European Champions, campioni europeni, dorim să promovăm noi sectoare de activitate și să nu se aplice legile concurenței pe care le aplicam până acum. Așa că vreau să te întreb, ce părere ai în cazul în care vei fi confirmată pe postul de comisar, dacă vei confirma această tendință care există în anumite zone ale Europei de relaxarea acestor reguli ale concurenței pentru a permite să apară noi campioni industriali? Eu cred că ambițiile noastre trebuie să fie mult pe deasupra acestora, uh, de a avea niște campioni europeni. Eu sper, mai mult sper ca industria europeană să promoveze și să uh, aibă reușite la nivel global. Reușești să um, fii mai bun pe o piață globală dacă ești deja foarte competent pe o piață locală. Și asta include și acei campioni pe care îi menționai tu. Așa că vreau să spun că dacă facem așa, atunci până la urmă vor avea de plătit factura alții. Dacă limităm concurența, riscul este ca produsele să fie mai scumpe, să nu se mai inoveze și asta ce înseamnă pentru consumatori? Că produsele pe care le vor avea vor fi de mai proastă calitate și la prețuri mai mari. Așa că cei care propun o astfel de atitudine trebuie să le atragem atenția că ceea ce propun ei nu e absolut gratis Așa că dacă spunem că concurența ar trebui să fie fără limite și fără distorsiuni, este pentru că dacă suntem obișnuiți să, fim, uh, să avem concurența aici la noi acasă, o vom face și în afară. Și mie una îmi plac regulile care permit o mai mare investiție în cercetare și dezvoltare sau în parteneriatele public-privat. Uh, pentru că de multe ori e mai bine să inovăm împreună, în comun. Asta ajută companiile să mm, prospere și asta ne arată și tăria noastră pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ramon Tremosa Balsels. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule uh, președinte, doamnă comisar uh, desemnat, Feștagăr. Bine ați venit și vă mulțumim că ați venit așa cu o gură de aer proaspăt la aceste audieri. Am o întrebare legată de cazul antitrust Google și salut uh, faptul că ați menționat în special sectorul digital, pentru că, după cum știți, Google acum uh, are 90% din cota de piață pentru serviciile de căutare în Europa. Comisia Europeană a dat de trei ori șanse uh, companiei să vină cu propuneri pentru a remedia tratamentul preferențial al serviciilor proprii. Totuși, aceste propuneri nu rezolvă uh, problemele legate mm, și îngrijorările legate uh, de cei 28 de reclamanți uh, faptul că uh, există niște măsuri care au fost luate și produsul Google este deasupra, uh, asta nu rezolvă problemele și uneori acest produs nu este nici măcar cel mai bun. Sunteți de acord că este un pas necesar pentru IMM-urile și consumatorii noștri ca Google să ia măsuri suplimentare? Mulțumesc! Uh, as I speak, nu știu, de fapt, care este pasul concret, pasul următor, dar sunt convinsă că vor fi niște pași următori. Pentru că este o situație clasică. Avem o companie cu o cotă de piață absolut uriașă. Și avem plângeri de la mai mulți concurenți de diverse dimensiuni. Chiar ieri au apărut uh, în Germania noi subiecte în dezbatere publică cu dimensiuni suplimentare ale modului în care Google tratează problema și cred că este important să nu intrăm în uh, ancheta concretă astăzi, ci să ne asigurăm că avem uh, instrumentele și disponibilitatea să continuăm ancheta și când vine vorba de noile domenii. Cum am spus în uh, uh, discursul meu introductiv, uh, uh, regulile de concurență sunt la fel de vechi ca și tratatul și asta e bine. Dar pentru a le aplica trebuie să uh, fim uh, cu ochii în patru, la fel cum sunt firmele respective și să ne dezvoltăm la fel de repede ca ele. Și sper că nu va trebui să prelungim această anchetă cu o altă anchetă și iar cu o alta. Pentru că atât consumatorii cât și uh, concurenții ar dori ca piața să fie una deschisă și să aibă servicii la dispoziție. Deci vor exista niște pași următori, dar este mult prea devreme să vă spun care vor fi aceștia. Mulțumesc. Domnul Fernandez are acum cuvântul. President, welcome. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit. Parlament in July. The internal market. Piața internă nu are Uh, prioritate automată. Trebuie să avem niște factori sociali care să uh, joace un rol. În campania electorală din luna mai am participat alături de părinții mei într-un sat din circumscripția mea electorală, alături de persoane care aveau dificultăți intelectuale. Părinții acestor copii se luptaseră ani de zile pentru ca guvernul regional să le ofere o locație unde să aibă o reședință pentru acești copii. Și în ultimii ani, asociația respectivă supraveghea ce se întâmpla acolo și îngrijirile profesionale oferite. Totuși, uh, cred că politica concurențială din Europa face presiuni pentru ca astfel de servicii să fie oferite și de companii private. Și părinții îmi spuneau cu acea ocazie că acele servicii pe care le obținuseră le era frică să treacă în mâinile unei companii private. Și uh, re reamintind aici ce a declarat domnul Juncker, vreau să vă întreb cum credeți că se poate reechilibra nevoia de uh, a avea concurența pe piață și astfel de inițiative sociale care reprezintă adevăratul spirit european și oferă un viitor familiilor care au astfel de inițiative sociale. Mulțumesc! Well, first of all, one of the things that I, I do... În primul rând, unul din lucrurile pe care le respect este faptul că statele membre au o responsabilitate foarte mare aici. Pentru că serviciile, vorbim despre servicii de interes economic general, cum se spune în termenii uh, concurenței și este responsabilitatea socială a statelor membre să definească care sunt aceste servicii, care sunt nevoile noastre sociale. Uh, îngrijire pentru uh, persoanele cu handicap, uh, creșe, uh, spitale și așa mai departe. Deci cred că este foarte important să nu uităm aceste lucruri că există anumite lucruri care se fac pentru piață și altele care nu. Și statele membre sunt cele care trebuie să ia decizii. Apreciez foarte mult că dacă un stat membru vrea să modifice modul în care uh, rezolvă lucrurile, poate face asta într-un mod simplu și transparent, dar statul membru este cel care trebuie să decidă care sunt nevoile sale sociale și cum pot fi ele rezolvate. Și cred că acesta este un echilibru important în Uniunea Europeană pe care o cunoaștem noi că există posibilitatea ca societățile noastre să fie diferite, pentru că astfel politicienii naționali uh, Uh, vor avea dialogul cu cetățenii proprii și vor putea să facă ceea ce cred ei că este potrivit. Uh, le urez toate cele bune familiilor respective pentru că se pare că au uh, o situație destul de grea. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Langen, numele PPE. Vă mulțumesc. Doamnă comisar desemnat sunteți ideale, nu aveți niciun fel de conflict de interese, veniți dintr-un stat absolut uh, model, sunteți liberală, liberalii întotdeauna au avut legături cu economia, so- socialiștii întotdeauna au crezut în stat. Da, deci, dumneavoastră veniți din, uh, din familia potrivită, dar iată că vă veți confrunta cu o serie de provocări. Google, Almunia nu a reușit să, să facă nimic împotriva Uh, împotriva Google. Uh, de asemenea, există această acest dezechilibru la nivel fiscal în, în, uh, între statele membre. Danemarca are taxe și impozite mari, dar uh, tocmai, și tocmai de aceea ar trebui să fiți interesată de scăderea acestor discrepanțe care generează dumpingul fiscal. Și tocmai de aceea vreau să vă întreb cum considerați dumneavoastră că veți putea coopera pe viitor cu Parlamentul European în atingerea acestor ambiții. În al doilea rând vreau să vă întreb în ce măsură credeți că puteți schimba mentalitatea publică. Și în al treilea rând vreau din nou să vă întreb în ce măsură credeți că cooperarea cu Parlamentul este într-adevăr importantă. Mulțumesc! Well, first of all, I hope you prepared for a lot of... În primul rând, cred că suntem pregătiți pentru multă cafea. Pentru că așa ar fi uh, modul danez. Pentru că nimeni nu poate să fum, mai fumeze, avem nevoie de mult mai multă cafea. Și cred că acesta este începutul unui dialog foarte bun. În uh, domeniul concurenței este unul deosebit, pentru că tratatul în articolul 103 uh, are o perspectivă destul de limitată a procedurii legislative ordinare, dar acestea fiind spuse, cred că este foarte important să avem discuții concrete uh, atunci când vom propune lucruri care ar putea fi considerate soft law și să avem aceste dezbateri înainte de a pune pixul pe hârtie. Cred că rapoartele făcute de Parlament uh, anterior au fost extrem de utile pentru Comisie pentru a găsi echilibrul potrivit și vor și uh, ne întrebam dacă regulamentul este întotdeauna calea cea mai potrivită, reglementarea pieței sau uh, transparența n-ar putea și ele fi utilizate. Uh, cred că în acest domeniu este important să ne asigurăm că chiar dacă nu există o procedură legislativă ordinară, există o influență puternică și o tragere la răspundere a Comisiei din partea Parlamentului în uh, reuniuni atât formale cât și informale. Și la ultima întrebare, nu mă amintesc pe a doua, dar ultima întrebare din cele trei, politica de informații, da cred că avem nevoie să mergem mai departe cu întrebări adresate des, cu cât mai multă transparență atunci când vorbim despre activitatea de GECOMP și despre activitatea mea, pentru că este extrem de necesar ca oamenii să vadă cu cine mă întâlnesc, la nivel mare sau la nivel mic, cu state, cetățeni, companii și așa mai departe, pentru că transparența este extrem de importantă uh, din acest punct de vedere. Și sper că dacă vom lucra împreună în următorii cinci ani, vom putea să ne uităm în urmă și să spunem că i-am uh, uh, făcut Consiliului probleme, ne-am asigurat că ajutorul de stat este mai degrabă responsabilitatea statelor membre și există suficiență, trans, uh, suficientă transparență ca cetățenii să vadă cum le sunt cheltuiți banii și că suntem absolut siguri că am făcut tot posibil pentru a crea locurile de muncă de care avem nevoie. Thank you. 114 does in any case. Mulțumesc. Da, avem 114 uh, pentru codecizie și uh, dorim să-l implementăm și să elaborăm și mai mult această procedură. Acum, doamna Matias, din partea GUE. Aici sunt în fața dumneavoastră. Doamna comisar, aș vrea să vă urez bun venit aici și poate că sunt singura aici reprezentanta stângii radicale. Dar aș vrea să vă adresez două întrebări. Dumneavoastră ați vorbit îndelung despre concurență și este absolut logic pentru că e portofoliul dumneavoastră, dar vreau să vă întreb dacă din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt limitele acestei concurențe? Există oare sectoare de activitate care ar trebui să rămână în afara concurenței și dacă da, care sunt acestea? Yes, it's, it's sometimes... Da, câteodată îi uh, spăimântă pe oameni atunci când numele partidului meu uh, este tradus din daneză, pentru că Motamo este partidul stângii radicale, așa că fiți atenți. Dar acum, din punct de vedere politic, preferăm să ne numim uh, socioliberali. Trecând însă peste asta, cred într-adevăr că există limite pentru concurență și, de asemenea, limite pentru ceea ce legea concurenței ar putea implementa. Și acesta este unul dintre motivele pentru care cred că este important să utilizez oportunitatea pe care am avut-o în declarația introductivă pentru a afirma că portofoliul acesta nu este unul izolat. Dacă dorești să realizezi ceva, trebuie să lucrăm împreună, Comisia și Parlamentul, comisiile de la Parlament, pentru că doar așa putem obține ceea ce singur n-am putea obține. Tocmai de aceea apreciez faptul că președintele ales, uh, domnul Juncker, a prezentat o viziune pentru noi metodologii de lucru cu ajutorul vicepreședinților. Pentru că cred că în felul acesta probabilitatea de a avea câștig de cauză în ochii cetățenilor este în creștere. Un alt element important este echilibrul între ceea ce facem noi în comun și ceea ce fac statele membre separat. Statele membre și membrii parlamentelor naționale sunt și ei într-o strânsă cooperare cu circumscripțiile lor, cu cetățenii și atunci au un feedback direct. Iată de ce cred că statele membre sunt cele care ar trebui să definească ce sunt serviciile sociale. N-ar trebui să fie o chestiune pentru nivelul european sau de competența mea dacă sunt confirmată pe acest post de comisar. Thank you. Er- Mulțumesc și acum uh, domnul Ernest Urtasun din partea verzilor. Mulțumesc, doamna Vestager. Am să mă întorc la problema energiei și am să vă prezint cazul Spaniei. Domnul uh, Almunia a abordat acest dosar, însă fără prea multe rezultate. În Spania această piață este de tip uh, oligopolistă și asta înseamnă că cetățenii spanioli plătesc energia la prețul cel mai ridicat din UE. În schimb, în sectorul electric acest lucru nu se întâmplă, piața este mult mai reglementată. Principala problemă în acest caz este întârzierea uh, implementării directivei 2009-79 pentru uh, armonizarea piețelor la nivel intern. Aceasta este o încălcare a dreptului comunitar, așa cum s-a arătat de mai multe ori și în Spania și în afară. Vreau să vă întreb de aceea, în primul rând, ce veți face pentru a avea o adevărată separată, separare între companiile din sectorul electric și ce veți face pentru ca Spania să îndeplinească legea europeană. Și încă o întrebare, ce veți face pentru ca distribuția electrică să fie supusă cu adevărat concurenței, ceea ce nu se întâmplă la ora actuală în Spania? Mulțumesc! I find this extremely Cred că este o temă foarte complexă. Ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, pentru că unele părți au fost liberalizate, iar altele au rămas ca atare. înaintăm, este adevărat, dar într-un ritm, ritm foarte, foarte lent și cred de aceea că e nevoie acum de o uniune energetică pentru a avea o, um, o aprovizionare cu energie sigură și eficientă din punct de vedere al costului, pentru că nu cred că această chestiune se poate rezolva de către fiecare stat membru în parte. Și atunci când dezbatem nevoia de investiții, de multe ori o facem pentru că e vorba de această problemă la nivelul uh, sectorului energiei în ceea ce privește rețelele, capacitățile existente pentru a ne asigura că putem diversifica producția energetică. Însă, în acest context, Asta înseamnă ca comisarii și vicepreședinții să lucreze împreună foarte strâns și tocmai de aceea cred că atât uh, eu cât și ceilalți comisari trebuie să investigăm în cazul în care se face abuz de putere într-un anumit caz. Și asta face ca micii furnizori să aibă un acces foarte dificil pe piață pentru a ajunge la clienții finali. Deci uh, există o modalitate directă de a aborda această chestiune și există și proiecte concrete, e adevărat, poate prea mari, pentru a ajunge la această uniune a energiei. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Marco Zani din partea FDD. Mulțumesc! a început o anchetă în legătură cu încălcarea concurenței pentru grupul Fiat la Luxemburg și nu este vorba de primul caz de concurență neloială în cadrul Uniunii Europene. Eu cred că este un adevărat scandal. Vreau să vă întreb ce părere aveți despre acest caz concret și o altă întrebare pentru dumneavoastră. Considerați că ar trebui să se intervină în mod normal pentru a rezolva astfel de probleme în mod structural Ați avut dezbateri pe această temă cu președintele Juncker, pentru că dânsul, în urmă cu un an, în calitate de prim-ministru al Luxemburgului, nu era deloc îngrijorat de aceste amenințări care veneau din partea Comisiei de la Bruxelles că ar urma să fie închetați. First of all, I've... În primul rând, cred că ar trebui să avem o abordare structurală. Sunt absolut de acord cu această idee, pentru că dacă trebuie să închetezi, e bine să o faci pentru fiecare caz în parte, însă principiile care se aplică trebuie să fie aceleași pentru toată lumea. Și cred că valoarea fundamentală este că trebuie să-ți plătești impozitele, trebuie să plătești taxele așa cum o fac concurenții tăi, așa cum o face tot restul mediului de afaceri, pentru că așa este corect. Și pe măsură ce câștigăm experiență în astfel de anchete, anchete care sunt acum în curs, cred că reușim două lucruri. În primul rând, există acest efect de frână pentru alte companii care ar fi tentate și, în al doilea rând, ne dăm seama cum se organizează um, aceste proceduri, care sunt schemele care sunt aplicate. Și cred că ar fi bine să ne asigurăm că nu încercăm să introducem uh, o fiscalitate comună pe ușa din spate. Nu, e vorba aici doar de aplicarea legilor concurenței. Și așa cum a citit și dumneavoastră din presă, așa cum uh, am aflat și eu până acum, e normal ca oamenii să fie uh, surprinși, neplăcuți de ceea ce se întâmplă, pentru că ei se așteaptă ca impozitele să se plătească atunci când trebuie plătite. Deci uh, vom continua ancheta care este în curs. Uh, vom învăța cât mai multe de pe urma acestor cazuri și uh, pe măsură ce vom deveni mai înțelepți, să spun așa, vom avea o abordare structurală asupra unor astfel de probleme pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Mavrides din partea SD. Mulțumesc, domnule președinte. Sistemul de protecție care a fost introdus de directiva asupra drepturilor consumatorilor pleacă de la ipoteza că consumatorul se află într-o poziție vulnerabilă în ceea ce privește nivelul de cunoștințe și capacitatea de negociere. Iată, vă dădeam aici un citat dintr-o hotărâre recentă a Curții de Justiție și cred că nu există o justificare mai bună care să se fi găsit decât relația dintre o bancă și uh, cel care împrumută într-o perioadă de criză financiară, în special la periferia Europei și, bineînțeles, mă gândesc la țara mea, în special la Cipru. Vreau să vă întreb dacă considerați că a venit momentul să aveți o politică proactivă pentru cei care împrumută pentru a-i proteja de practici bancare incorrecte și considerați că e nevoie de o armonizare la nivelul Europei pentru implementarea acestei directive cu adevărat. Oh, I definitely think so. Da, bineînțeles că sunt de acord cu ce ați spus. Timp de trei ani am participat la întâlnirile ECOFIN și tocmai despre asta era vorba acolo. Era vorba de cereri din ce în ce mai uh, exigente față de instituțiile uh, financiare, indiferent că e vorba de bănci sau de alte instituții. Deci cerințele de capital, lichidități, soliditate și guvernanță. Toate astea pentru a ne asigura că după criză vom avea un sistem foarte diferit, un sistem financiar foarte diferit și probabil mult mai plictisitor. Și problema este că nu toate aceste reguli au fost cu adevărat implementate. Uniunea bancară ne oferă multe soluții de care avem nevoie, mecanismul de supervizare unică, de asemenea, s-a vorbit și despre implementarea necesară pentru ajutoarele de stat, pentru că Uniunea bancară nu este necesară pentru toată lumea, deși, bineînțeles, este deschisă și pentru uh, țările care nu fac parte din zona euro. Dar asta înseamnă că toată lumea să fie tratată la fel și la fel se va pune problema și cu ajutoarele de stat și cu ce se va întâmpla cu ele. Așa că la Ecofin am lucrat cu ajutorul uh, sprijinului Parlamentului European pentru a ne asigura că ajungem la un echilibru nou atunci când e vorba de sistemul bancar. Mulțumesc, domnul Mureșan, din partea PPE. Commissioner designate. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Câțiva dintre colegii noștri arătau că unele dintre politicile europene ar uh, submina competitivitatea marilor corporații din Europa. Ce se întâmplă, de exemplu, în cazul în care companiile încer încearcă să fuzioneze? De multe ori ele sunt preluate de companii care se află în afara Uniunii Europene și asta, bineînțeles, creează noi constrângeri pentru economia europeană la nivel global. Șefii de state și guverne au considerat întotdeauna această problemă importantă și au analizat-o. Vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră însă. Și în al doilea rând, Comisia Europeană a dat undă verde pentru fuziunea dintre Telefonica și A+, bineînțeles cu respectarea unor angajamente din partea operatorilor respectiv și vreau să vă întreb dacă considerați că asta înseamnă că Comisia a înțeles mai bine nevoia de a avea actori globali în economia digitală de partea europeană. Da, mulțumesc. E foarte important să vorbim despre fuziuni pe, ace pe aceste piețe, dar pentru asta trebuie să înțelegem cum funcționează piețele. Pentru că aproape de fiecare dată e vorba de o evaluare a, pentru fiecare caz în parte pentru a vedea ce piață este afectată. Cred că fuziunile pot fi acceptate, dar trebuie găsite și soluții în cazul în care există riscuri mari și posibile probleme în domeniul concurenței în anumite domenii. Pentru că chiar dacă ai ambiții la nivel global, dacă lucrezi în Europa, trebuie să reușești să te descurci uh, în contextul european pentru a fi capabil să fii competitiv și la nivel global. Și cred că asta este cel mai important lucru, să ascultăm ce spun companiile și să discutăm cu ele pentru a vedea ce soluții se pot implementa, pentru a vedea cum vor putea funcționa aceste noi piețe. Și, practic, linia divizorie uh, atunci când e vorba de fuziuni este să permitem companiilor care vor să fuzioneze să o poată face, bineînțeles, cu condiția ca aceasta să nu afecteze concurența. Și cred că asta este drumul de urmat dacă dormi, dorim să fim competitivi la nivel global. Și dacă dorim să vorbim și despre ce se întâmplă în alte jurisdicții din punctul de vedere al concurenței și pentru ca Europa să nu fie uh, să nu aibă o atitudine discriminatorie față de propriile sale companii. Thank you. Mulțumesc. Și acum Carol Anemanți. Mulțumesc, domnule președinte. Noul uh, guvern belgian se află acum pe ultima sută de metri înainte de a fi format. Nu s-a ajuns încă la un acord formal între viitorii parteneri, însă s-au făcut două de- declarații clare. În primul rând, doamna Tyson a fost uh, propusă pe postul de candidat la comisar european și, în al doilea rând, s-a făcut o declarație uh, în legătură cu dosarul băncii Dexia. Uh, este un element pe care l-ați menționat și dumneavoastră în răspunsurile înscris pe care le-am primit. DG concurență a analizat această problemă, problema concurenței neloiale, cel puțin neloiale, pentru că a existat una, un ajutor de stat și vorbim aici de 50 de miliarde de euro. Dacă Uniunea Europeană decide până la urmă că era vorba de economii și nu de acțiuni, asta are consecințe foarte clare pentru alte bănci care ar putea fi afectate, pentru că structura de capital a acestor bănci um, ar putea avea de suferit. Aș vrea să vă întreb dacă puteți clarifica această situație, pentru că cred că aceasta este ultima problemă în calea formării unui nou guvern în Belgia. Cunoașteți uh, problematica aceasta? Uh, da, am văzut că domnul președinte o făcea semn că ați depășit timpul, dar pot să vă ajut pentru că răspunsul meu va fi foarte succint pentru că nu știu nimic despre acest dosar. Îmi pare rău. In Belgian government, uh... Este o chestiune importantă pentru guvernul belgian la ora actuală și dacă dumneavoastră nu știți și dacă nimeni nu va vorbi despre asta, atunci sunt mulțumit. Atunci e o seară foarte bună pentru dumneavoastră. Ok. Uh, Annelies Dots. Mulțumesc, uh, doamna Dots. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, uh, uh, pe piața legumelor și fructelor există mai puțin de cinci companii care domină această piață. Trei companii reprezintă 83% din piață în Finlanda se spune că există abuzuri din partea acestor companii în ceea ce privește fixarea costurilor și prin utilizarea muncii în țările în curs de dezvoltare și există și un impact foarte clar asupra consumatorilor. Există un watchdog în Marea Britanie care încearcă să monitorizeze aceste situații, să împiedice ca supermarketurile să nu încalce regulile, însă ținând cont de faptul că trei din cele patru mari supermarketuri, lanțuri de supermarketuri au sediul în Europa. Vreau să vă întreb cum veți face dumneavoastră pentru ca legile să nu fie încălcate. Vă veți lua angajamentul pentru a introduce niște reguli foarte clare pentru ca supermarketurile să aibă o atitudine cinstită față de furnizori și față de consumatori și doriți să introduceți o autoritate de reglementare la nivel european care să aibă puterea să intervină și să facă presiune asupra acestor companii și uh, să nu fie ignorați, pe de altă parte, de aceste companii. Și văd că președintele îmi face semn să mă opresc. Da, înțeleg foarte bine uh, că această chestiune este foarte importantă și este o chestiune care este discutată deseori cu autoritățile de reglementare la nivel național. Și aveți dreptate atunci când spuneți că a, acești retailer, dacă au sediu în Europa, atunci este o chestiune europeană. Nu știu dacă e nevoie însă de o reglementare specifică în domeniul concurenței, dar cred că trebuie să fim foarte exigenți atunci când e vorba de aplicarea legilor concurenței, atât în acest sector cât și în altele. Și Aș vrea să revin la un element, pentru că uh, DigiCop a publicat un studiu pe larg astăzi despre acest sector. Este un raport de aproape 400 de pagini, n-am apucat să-l citesc chiar pe de întregul, dar uh, se prezintă foarte multe date în acest studiu în legătură cu uh, câți furnizori sunt uh, incluși uh, într-un supermarket, uh, ce se întâmplă cu pachetele, conținutul, eficiența și se utilizează și date de econometrie, care este numărul actorilor implicați în acest sector. Cred că este o abordare foarte interesantă, nu cred că Mm, ne oferă toate explicațiile necesare pentru că și econometria are limitele sale, dar cred că ne ajută să avem o imagine de ansamblu asupra felului în care funcționează acest sector la nivel european. Pentru că eu respect ceea ce fac autoritățile naționale în acest domeniu, dar cred că putem continua și noi, pentru că avem acum un punct de plecare mai bun, tocmai uh, pornind de la acest studiu care a fost publicat astăzi. Mulțumesc! Și acum uh, doamna Uhenstein din partea Comisiei IMCO. Da, sunt aici în spate. Aș vrea să mă refer din nou la ajutoarele de stat. O primă întrebare. Comisia Europeană îi ajută pe consumatori prin centrele speciale de consumatori pentru a rezolva litigiile la nivel transfrontalier. Aceste centre sunt finanțate parțial de către statele membre. A existat însă recent o problemă cu un astfel de centru pentru consumatori care nu a primit finanțare. Și motivul a fost că autoritatea națională credea că această finanțare ar putea fi percepută ca un ajutor de stat ilegal. Așa că o primă întrebare, puteți să ne clarificați dacă finanțarea oferită acestor centre de protecție a consumatorilor la nivel european ar putea reprezenta un ajutor de stat ilegal sau nu? Și, pe de altă parte, o întrebare mai generală, Comisia Europeană propune o nouă politică industrială. Industria ar trebui să ajungă la 20% din uh, PIB până în 2020. Dar mie mi-e teamă că unele state membre vor utiliza într-un mod mai flexibil legea referitoare la ajutoarele de stat pentru a îndeplini acest obiectiv. Așa că vreau să vă întreb dacă veți susține legea concurenței pe o piață unică în fața acestor presiuni din partea diverselor state membre. Mulțumesc! Da, mulțumesc! cred că este important ca um, susținerea aceasta să nu fie întreruptă doar de teamă că ea ar putea fi incompatibilă cu tratatele sau ar putea fi ilegală. Și dacă există o astfel de temere, atunci întrebarea trebuie pusă pentru a clarifica situația. În al doilea rând, statele membre trebuie să aibă competențe foarte clare în acest domeniu. Modernizarea sistemului de ajutoare de stat în regulamentul referitor la excepțiile în bloc oferă statelor membre o mai mare marjă de manevră pentru a se ocupa nu doar de cazurile minore, ci de o serie destul de extinsă de cazuri atunci când e vorba de ajutoare de stat. Asta înseamnă că la Comisie, la Parlament avem resursele necesare pentru a ne centra pe schemele mari, acolo unde ajutoarele de stat trebuie identificate, unde trebuie puse întrebările pertinente și cred că această diviziune a muncii între noi și statele membre este foarte importantă. Câteodată trebuie să-i ajuți pe consumatori să-și obțină drepturile. Alteori trebuie să acord mai degrabă încredere cetățenilor pentru a interveni atunci când e vorba de ajutoarele de stat date de statele membre. Și cred că această atitudine, această transparență care este introdusă prin modernizarea sistemelor de ajutoare de stat este foarte utilă. Deci cred că vom avea timpul necesar și resursele necesare pentru a analiza astfel de cazuri care ar putea avea un impact deosebit la nivel european să uh, obținem ca statele membre să facă exact ceea ce trebuie să facă și să utilizeze foarte bine resursele limitate pe care le au. Mulțumesc! Pot să vă spun că am permis uh, o marjă de toleranță de aproximativ 10 secunde, dar nu am să depășesc această marjă pentru că trebuie să terminăm până la ora 9 și acum domnul Lucă din partea ECR. Doamnă comisar desemnat, ați răspuns întrebării domnului Balț și spuneați în acest răspuns că toate companiile din Europa trebuie să activeze uh, pe baza acelorași reguli, indiferent de cine le deține. Și am două întrebări în acest sens. În primul rând, implicațiile asupra concurenței a Uh, protecției acordate uh, investitorilor în cadrul TTIP. În momentul în care investitori străini care investesc în Europa uh, pot eluda regul, reg, regulile uh, naționale, ei bine, înseamnă această eludare o, o încălcare a legii, legii concurenței și dacă da, ce veți face în acest sens? În al doilea rând, dacă un stat european percepe taxe pe utilizarea drumurilor doar pentru străini și nu pentru cetățenii respectivului stat, este asta distorsionare a concurenței uh, pentru, pe piața transporturilor? Și spuneți-mi, este uh, acest lucru acceptabil din punct de vedere european? Unfortunately, I have only a very sort of remote knowledge. Din păcate, nu am cunoștințe prea detaliate referitoare la această chestiune, dar cred că e corect să se pună întrebarea atunci când apare un caz de discriminare. Dacă um, camioanele, de exemplu, care au număr matricol uh, străin, trebuie să plătească și celelalte nu pentru că principiul nediscriminării este un principiu esențial, nu doar în domeniul concurenței, ci în întreaga Uniune Europeană. Doamna Malmström, cred că spunea um, la audierea pe care a avut-o în ceea ce privește mecanismul de rezolvare a litigilor acest lucru. S-au prezentat foarte multe idei, s-au făcut foarte multe comunicări și există acum o obligație de a lua în serios această chestiune, să se vadă care sunt riscurile, care sunt temerile din partea populației și îngrijorările care au apărut atunci când e vorba de um, aceste Uh, mecanisme de rezolvare a litigilor și să vedem câte astfel de mecanisme sunt disponibile la ora actuală. Cred că au fost în jur de 150 de mii, nu? Parcă um, la această audiere publică am primit 150 um, de mii de răspunsuri în legătură cu cum ar trebui intervenit și pot să vă spun că ar trebui să citim întâi aceste răspunsuri înainte de a trece la următorul pas. Dar ar trebui să auziți și răspunsul pe care l-a dat doamna Malmström la audierea de luni exact pe această temă. Și eu sunt de acord cu ce a spus ea. Este o chestiune care trebuie analizată foarte îndeaproape, dar există mii și mii de astfel de anchete care sunt deschise și multe dintre ele vor dispărea, așa că avem nevoie de o dezbatere deschisă pentru a vedea la ce echilibru să ajungem. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Invelt de la ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc doamnei Vestager pentru discursul introductiv și pentru performanța deosebit de bună de până acum. Am o întrebare în legătură cu datele personale și politicile în domeniul concurenței. S-a vorbit despre cazul Google Datele personale au devenit uh, dintr-o dată una din resursele principale ale economiei noastre și cu toate astea Comisia a fost foarte înceată în a recunoaște uh, că această problemă a datelor schimbă și regulile concurenței și uh, mă gândesc aici la acel double click la Google și noi monopoluri care au apărut, care au apărut pentru că le-a fost permis și care în alte sectoare nu li s-ar fi permis, uh, și care obstaculizează comerțul. Protecția datelor aparținea de DG Single Market. Uh, în Statele Unite, uh, Comisia Federală de Comerț se ocupă de acest lucru. Deci, iată, există o legătură foarte clară între protecția datelor și legea concurenței. Și în loc să ne ocupăm de fiecare caz în parte și să o facem la nivel politic, cred că ar fi mai bine să avem o nouă abordare pentru această relație între concurență și protecția datelor. Sunteți de acord cu astfel de nouă abordare? Mulțumesc! Da, în primul rând, știu, această problemă este foarte importantă cu megadatele și problema apare în special pe internet pentru că atunci când ai acces nu doar la datele unei persoane, ci la milioane și milioane de persoane, poți face analize care sunt foarte diferite de cele pe care le puteai face în urmă cu 5 sau 10 ani, pentru că instrumentele de care dispunem astăzi sunt cu totul altfel. Cred că este important pentru noi să fim foarte atenți, să înțelegem ce se întâmplă de fapt atunci când progresează aceste piețe și nu cred că suntem nici pe departe aproape de a înțelege exact ce se întâmplă și nu suntem pe punctul de a face să coabiteze împreună o industrie care să înflorească de pe urma utilizării acestor date și faptul că, până la urmă, sunt datele noastre, personale. Voi lucra alături de comisarul responsabil de protecția datelor și toate drepturile conexe și sper ca și comisia dumneavoastră să lucreze cu celelalte comisii de la Parlamentul European pe această temă, pentru că este o chestiune care se află undeva la mijloc între concurență, protecția datelor, uh, drepturile și libertățile individuale. Și este o chestiune care nu trebuie tratată așa în viitorul îndepărtat. Nu, este o chestiune urgentă pentru săptămâna viitoare, pentru luna viitoare, pentru a înțelege mai bine cum funcționează această piețe. E clar că este o adevărată provocare pentru DGCOM, care trebuie să se asigure că este cu un pas înainte dezvoltării piețelor, pentru că aceste piețe se dezvoltă și se, se schimbă atât de rapid încât trebuie să fim cu un pas înaintea lor pentru a le urmări. Mulțumesc și acum din partea SID, Jeppe Koffer. Med at sige, at uh, det at være konkurrencekommissær er ikke Mulțumesc! Mă bucur că în discursul introductiv uh, spuneai că um, portofoliul concurenței nu este unul izolat. Mulți cetățeni danezi au considerat o adevărată problemă faptul că o companie uh, a delocalizat locurile de muncă în alte zone ale lumii cu ajutorul, uh, cu, prin intermediul unor ajutoare de stat. Și, uh, până la urmă, aici era o chestiune care ținea de comisarul pentru politică regională și pentru subvențiile respective. Dar eu cred că, în calitate de comisar, trebuie să te asiguri că există o concurență loială și că nu se abuzează de subvențiile din Uniunea Europeană pentru a delocaliza activitatea în afara UE, ci, din potrive, să aceste fonduri europene trebuie să susțină locuri de muncă pe teritoriul nostru. Subvențiile trebuie să fie utilizate pentru a crea locuri de muncă reale, așa că aș vrea să-ți cer ca uh, să ai grijă ca aceste reguli să se îndeplinească. Eh, er da, e adevărat. Aceste reguli um, s-au schimbat și acum sunt mai stricte. Din câte mi-aduc aminte, nu poți primi ajutoare pentru a crea locuri de muncă dacă în cei doi ani anterior acea companie a eliminat locuri de muncă sau are de gând să facă acest lucru în următorii doi ani. Asta în cazul în care e vorba de un IMM. Însă problema aici este că um, companiile pot găsi, bineînțeles, tot felul de chichițe pentru a scăpa de o astfel de regulă. trebuie să recunoaștem că atunci când o companie primește un ajutor, acea companie se gândește că are dreptul la ea și pe viitor și se gândește că în modelul său de afaceri aceste subvenții sunt o parte integrantă în acest model și trebuie să fim foarte atenți, pentru că până la urmă acea companie s-ar putea să zică foarte bine, atunci să fac presiuni pentru a primi în continuare aceste subvenții. Noile reguli ar trebui să se aplice, deci, în primul rând, așa cum sunt ele concepute. Și dacă voi fi confirmată pe postul de comisar, eu pot să fac un pic, dar colegii mei, în special comisarul pentru politică regională și pentru piața internă, ei cred că pot face mult mai mult, pentru că e vorba de un sector al concurenței aici, care are consecințe orizontale în celelalte portofolii de comisari și este absolut esențial ca cetățenii să fie convinși că aceste ajutoare sunt utilizate doar pentru a crea locuri de muncă în regiuni. Mai ales că multe companii își dau seama că nu atât ajutorul în sine este important, ci este importantă, de exemplu, infrastructura existentă pentru dezvoltare și cercetare sau mâna de lucru calificată care există pentru că de multe ori ce este important nu este neapărat ajutorul primit, ci infrastructura per ansamblu. Și companiile trebuie să-și dea seama că ajutoarele publice nu fac parte în mod permanent din modelul lor de afaceri. Mulțumesc, domnul Crițos, din partea PPE. Thank you, Mr. Chairman. Uh, commissioner... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule, doamnă comisar uh, desemnat, vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră cu privire la marile provocări cu care se confruntă piața sau politica concurenței în momentul de față în Europei? Marile provocări sunt uh, exporturile chineze, în uh, sectorul energetic foarte puternic din uh, Rusia, care este marcat prin monopoluri, de asemenea produsele americane. Uh, eu cred că trebuie să vă stabiliți priorități, pentru că nu toate aceste fronturi pot să fie uh, combătute în același timp. Mi s-a părut uh, că ultima dată când l-am văzut că domnul comisar Almunia, în ciuda tuturor eforturilor depuse, în ciuda instituției, puterii institu instituționale a Comisiei uh, Europene. Deci era dezamăgit că, iată, Comisia Europeană nu a putut face mai nimic împotriva tuturor acestor uh, entități care periclitează concurența la nivel european. Bine, dacă domnul Almunia ar fi făcut totul, atunci ce mi-ar mai fi rămas mie de făcut? Asta în glumă. Ne confruntăm cu mari provocări. Cel puțin unele dintre provocările cu care ne confruntăm sunt enorme, pentru că piețele nu sunt perfecte. Iată de ce găsim în continuare semimonopoluri, duopoluri, există în continuare companii care uh, fac abuz de poziția pe care o au pe piață. Tocmai de aceea, tocmai din pricina acestor cazuri, e nevoie de o implementare cât se poate de țintită și cât se poate de severă a regulilor concurenței. În unele dintre piețele pe care le-ați menționat, uh, uh, puterea consumatorilor nu este suficient de mare pentru a schimba lucrurile. Tocmai de aceea consumatorii se bazează pe noi, uh, se bazează pe noi în sectorul digital, sectorul financiar, de noi uh, depinde respectarea sau nu a regulilor. Și cetățenii europeni ne-au investit cu încrederea lor. Sper din tot sufletul să pot face tot ceea ce îmi stă în putință pentru a mă ridica la nivelul așteptărilor. Dar, bineînțeles, vreau uh, să colaborez în acest sens și cu dumneavoastră, pentru că, după cum spuneam, dumneavoastră sunteți cei mai apropiați de cetățeni, auziți, vedeți lucruri pe care eu nu le pot vedea. Și tocmai de aceea mi se pare că e important să avem atât schimburi de opinii formale, cât și schimburi de opinii informale cu privire la maniera în care regulile sunt aplicate. Bine, nu trebuie să discutăm uh, cazuri particulare, unele dintre aceste cazuri sunt uh, confidențiale, dar oricum trebuie să purtăm discuții generale pentru că doar astfel putem avea o Europa mai liberă și mai competitivă decât în momentul de față. Doamna Paunova, numele PPE. V-ați uitat în dreapta, pe bună dreptate, dar uh, astăzi am fost pusă în partea stângă a sălii chiar dacă eu reprezint uh, PP-ul, poate pentru a fi mai aproape de colegii socialiști pe care i-am ascultat în seara aceasta. Văd că avem aceeași pasiune pentru ciocolată, dar cred că vom găsi uh, numitoare comune și, numitoare comune și în alte domenii. Știți prea bine că uh, piața unică digitală este una dintre prioritățile mele. Eu îmi doresc ca Parlamentul European împreună cu Comisia Europeană să stabilim uh, stimulentele necesare pentru crearea unor locuri de muncă de calitate în Europa, în special pentru tineri. Consider că industria IT este unul dintre motoarele esențiale din acest punct de vedere. Și tocmai de aceea aș vrea să aflu de la dumneavoastră dacă sunteți uh, angajată și cum anume doriți să, să eliminați toate problemele de competiție pe care sau la nivelul concurenței pe care piața digitală le poate avea. Sunteți de acord că piața digitală poate avea un efect asupra concurenței? domnul președinte o întrerupe pe vorbitoare. Ciocolata aceasta este o fuziune foarte, foarte interesantă. Trebuie să, să fii foarte versat în domeniu pentru a o putea tolera această fuziune între ceva amar și ciocolată. Ei bine, nu doar dorința sau dragostea pentru ciocolată ne unește, vă asigur, ci și interesul pentru piața digitală. Dacă piața digitală e să ne ajute sau ne va ajuta Uh, pe plan internațional, atunci piața digitală trebuie să fie bine tratată, bine reglementată. Trebuie să găsim, tocmai de aceea, să ne găsim locul nostru potrivit în lanțul acesta global de, de producție a produselor digitale. Bineînțeles, industria IT este foarte importantă. Eu cred că inovarea va fi încurajată prin concurență. Cred că punerea în aplicare a regulilor antitrust va promova de asemenea inovarea. De ce spun asta? Pentru că dacă există companii mari care domină uh, pur și simplu piața IT, atunci, vă dați seama, companiile mici uh, vor avea mari greutăți în a-și comercializa inovațiile. Asta dacă nu există, uh, dacă nu sunt aplicate regulile antitrust. Am văzut o mulțime de exemple de companii mici care se consideră nu doar naționale, ci globale, chiar dacă au 2-3 uh, angajați. Și, într-adevăr, aceste companii mici devin, așa, într-o secundă globală. Au reușit să o facă pentru că aveau ideile ideile inovatoare care au fost, într-adevăr, apreciate de, de consumatorii din întreaga lume. Acum, doamna Gebhardt în numele INCO. Mulțumesc, domnule președinte. Văd multe locuri goale și de partea PPE-ului. Doamnă comisar desemnat, care sunt măsurile concrete pe care doriți să le puneți în, în practă, practică pentru ca mecanismul de rezolvare a litigiilor în domeniul concurenței să fie într-adevăr aplicat? credeți că se poate uh, crea un uh, mecanism de despăgubire europene mult mai orizontal, mult mai uh, global, mult mai uh, compact, ce anume puteți face pentru a proteja drepturile consumatorilor, în același timp oferindu-le însă cât mai multă varietate de alegere. De asemenea, vreau să vă întreb dacă veți încerca să implementați un uh, sistem nediscriminatoriu atât companiilor cât și com, uh, consumatorilor de pe piața internă. Am aflat uh, că procedura legislativă ordinară poate fi folosită și în contextul concurenței. Și uh, lucrul acesta este important și pentru partea de despăgubiri. Almunia și colegii săi mi-au spus clar că au fost foarte încântați de maniera în care au putut discuta pe acest subiect atât cu Consiliul cât și cu Parlamentul și cu toții sunt foarte încântați de re- rezultatele obținute. Cred că acest aspect trebuie să fie foarte atent uh, urmărit despăgubiri, eh, vorbim despre despăgubiri, dar bineînțeles put, trebuie să vorbim și despre eh, recursurile colective în același sens și în același timp. Și vom vedea cum anume posibilitatea aceasta a recursurilor colective va fi implementată în eh, viitor. În momentul de față există o lege care este pusă în aplicare de către comisie și mai există și, uh, o, mai există și reguli uh, private care se asigură că cei care nu respectă regulile sunt pedepsiți. Trebuie să se înțeleagă că, sau cei care greșesc trebuie să înțeleagă că uh, merită să fie pedepsiți în cazul în care n-au, respectat, uh, n-au respectat regulile și dacă îi mai obligăm pe cei uh, care au greșit să plătească și despăgubiri, atunci vă dați seama ce putere de convingere, de dezarmare a activităților acestora ilegale avem. Și dacă avem această putere și o utilizăm, atunci e clar că lucrăm în beneficiul cetățenilor. Dar pentru a-i uh, ajuta pe cetățeni, trebuie să fim foarte atenți la nivelul an- anchetelor și trebuie să ne asigurăm, de asemenea, că și amenziile plătite de către cei care greșesc sunt, într-adevăr, suficient de mari și nu pot fi achitate așa simplu uh, din, uh, pro, din profituri. Doamna Cari, vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru prima, primul răspuns la întrebarea mea. Vreau să continui prin a vă întreba cum anume am putea găsi un echilibru între concurență și dumpingul social. În uh, Danemarca avem un registru în care companiile străine sunt înregistrate. Acest registru poate fi controlat de autorități uh, și din acest re re registru reiese cum anume își plătesc companiile străine uh, datoriile către stat. De asemenea, cei care verifică registru pot să se adreseze autorităților sau Comisiei Europene în cazul în care detectează cazuri de uh, subminare a concurenței. Comisia Europeană a evaluat registrul uh, Danemarcei. Uh, dumneavoastră sunteți de părere că acest registru trebuie să fie protejat sau nu? doamna comisar desemna, eh, desemnat. Eu întotdeauna am fost de părere și voi fi eh, de părere că relațiile de pe piață trebuie să fie echilibrate. Nu putem să avem companii care să sprijine sau să folosească standarde din ce în ce mai scăzute. Avem nevoie de o concurență loială. Registrul acesta din Danemarca, bineînțeles, că are un rol foarte important. Dar bineînțeles că putem să discutăm despre dacă sau nu acest registru merge prea departe. Uh, acest registru ne spune nu doar cine este în stat și ce face la un anumit uh, moment dat. Acest registru poate fi într-adevăr foarte birocratic. Există companii străine care poate vor fi descurajate să intre pe piața daneză tocmai din pricina birocrației uh, care înconjoară acest uh, registru. Bineînțeles, discuția trebuie să fie purtată și trebuie să se, să se găsească și un reechilibru. Regulile concurenței îi pedepsesc pe cei care greșesc, dar dacă există companii corecte care doresc să activeze pe piață, atunci acestea trebuie să fie sprijinite. Domnul uh, Raymond, doamnă comisar desemnat, ați uh, dat o serie de răspunsuri uh, foarte diplomate cu privire la concurența fiscală. Dar tocmai de aceea vin eu cu încă o întrebare. DG Competition a venit a, săptămâna aceasta cu un studiu privind uh, Uh, țările de jos Lu- și Luxemburg de asemenea, uh, era vorba acolo despre manierele în care legislațiile fiscale ale acestor state sunt folosite de diferite companii uh, străine. Comisia Europeană a evaluat practic uh, situația din aceste state și Comisia într-o primă fază a decis că um, toate facilitățile fiscale de care se bucură sau uh, taxele scăzute pe care le oferă aceste state uh, reprezintă un ajutor de stat ilegal. Care este părerea dumneavoastră? Dați-mi voie să vă întreb dacă din punct de vedere politic aveți o, o voință, aveți o viziune sau dacă sunteți dispusă să depuneți eforturi în elucidarea acestor cazuri. Bine, eu îmi doresc să câștig cazurile atunci când aceste cazuri pot fi câștigate. Și bineînțeles că pentru ca un caz să fie câștigat avem nevoie de probe. Cred că este un semnal foarte puternic dat acelor companii din Europa care își achită taxele, achită taxele pe care trebuie să le plătească. le arătăm acestor companii că, iată, cei care nu o fac, care nu fac la fel ca ei, sunt pedepsiți. Dar bine, cazul acesta este unul dificil, pentru că el ține nu neapărat de reguli, ci uh, ține de decizii, decizii luate. Prin urmare, anchetele demarate de către comisie trebuie să fie foarte profunde uh, pentru a face posibilă aducerea în fața instanței a acestor state. Bine, aceasta este o ambiție, recunosc, treb- reprezintă o, o prioritate a mea, vă asigur. Nu încerc nici pe departe să uniformizez legislația fiscală, așa, uh, pe, uh, pe ușa din dos, dar uh, Cred că respectarea regulilor este uh, necesară. Mi-aș dori, bine, să existe o armonizare a politicilor fiscale la, la nivel european, dar, bine, asta nu ține de, de mine, bineînțeles. Dar în esență, revenind la întrebarea dumneavoastră, cred că putem face asta, avem resursele necesare și dacă depunem eforturi susținute, putem să ajungem la finele anchetei într-o perioadă rezonabilă. Doamna Fontanie din partea PPE. Gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna candidat, dumneavoastră a veți avea probabil un portofoliu pentru care este esențial să aplicați normativa europeană asupra concurenței la fel peste tot. Iată de ce angajamentele dumneavoastră pe care le luați astăzi aici sunt esențiale pentru aplicarea unor reguli comune pentru toți. Vreau să mă refer acum la sectorul construcțiilor navale, un sector esențial pentru industrie, tehnologie și crearea de locuri de muncă. Comisia Europeană nu a acționat întotdeauna în mod echitabil în acest domeniu. Și mă refer aici în special la cazul de uh, plângerilor uh, care au fost primite din partea uh, șantierilor navale din Spania și din uh, Olanda. Uh, și suspendarea anumitor plăți uh, care a fost făcută pentru șantierele navale din Spania și deci le-a afectat în mod direct. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră vă luați angajamentul de a aplica aceleași reguli tuturor și a avea o bună gestiune la nivel comunitar. Mulțumesc! Yes. Da. I don't know, not, not nearly half of nu știu uh, suficient de multe pentru a spune ceva inteligent despre sectorul naval. Dar știu că acest sector este unul important nu doar pentru Europa, ci important la nivel internațional și concurența este mare. Transportul uh, transoceanic este esențial pentru mulți uh, producători activi pe tot felul de, în tot felul de sectoare de producție. Dar Acestea fiind spuse, cred că și acest sector trebuie să respecte regulile concurenței. Prin urmare, dacă se suspectează că alte jurisdicții uh, sunt mai laxe decât noi, atunci e clar că aceste situații trebuie să fie puse în discuție în uh, cadrul forurilor internaționale precum OMC, pentru că lucrul acesta are, bineînțeles, un impact uh, Uh, o navă construită cu ajutor de stat va uh, implica mai puține costuri pentru, uh, pentru toți cei implicați. Domnul Zani, mulțumesc foarte mult. Metoda de lucru, în primul și în primul rând, metoda dumneavoastră de lucru. Predecesorul dumneavoastră a demarat o mulțime de anchete, dar de cele mai multe ori aceste anchete nu au dus la luarea niciunei decizii. Cum veți proceda dumneavoastră? Veți schimba complet direcția sau veți proceda la fel ca domnul Almunia? În al doilea rând, controlul preluărilor și fuziunilor. Adeseori, în cazul acestor uh, operațiuni, uh, mici acționari plătesc uh, adeseori ei își pierd investițiile în uh, fața unor speculatori. Ce veți face pentru a-i proteja pe acești mici acționari din Europa? La ultima parte a întrebării dumneavoastră, trebuie să spun că regulile concurenței uh, cu greu ne pot ajuta. În momentul în care se decide o fuziune, multe lucruri trebuie să fie dovedite. Trebuie să se stabilească cum anume va acționa respectiva comp- companie, în ce măsură prin fuziune se ajunge la un monopol. Uh, Mă concentram pe a doua parte a întrebării dumneavoastră. Îmi spuneți din nou uh, care a fost prima dumneavoastră întrebare? Doamna Șadălmoze, spune domnul președinte. Vă întrebam care va fi abordarea dumneavoastră. Cred că e important să demarăm anchete, chiar dacă acestea nu se vor uh, solda cu, cu o amendă uh, în cazul cartelelor sau cu despăgă, despăgubiri în cazul în care e vorba despre o fuziune. Spun asta că, pentru că dacă deschizi doar anchetele de care ești absolut uh, sigur uh, că vor da rezultate, atunci uh, te limitezi, te autolimitezi. Prin urmare, cred că trebuie măcar uneori să anchetăm până și suspiciunile, pentru că anchetele vor dovedi că în unele cazuri că suspiciunile au fost nefondate și acest lucru este important. Astfel, putem uh, merge înainte. Deci voi prelua o parte din uh, metodologia domnului Almunia, dar în același timp eu consider că viteza este esențială, pentru că viteza anchetelor este importantă pentru companii, în special pentru acele companii care se dovedesc până la urmă a fi complet nevinovate. Doamna Șadelmoze, numele IMCO. Mulțumesc mult, Margarete. Vreau să-ți, să spun că acest registru danez cu siguranță nu este prea bio, birocratic. Vorbeai mult despre amenzi, despre regulile care trebuie să fie implementate, dar poate că mai avem nevoie și de alte instrumente pentru a ne asigura că condițiile de concurență sunt într-adevăr echitabile la nivelul Uniunii Europene. La comisie există propunerea constituirii unui grup de lucru care să circule prin Europa și să evalueze diferite cazuri suspecte. spre exemplu, cazuri de discriminare prin preț sau cazuri de atribuire ilegală a ajutorului de stat, ați fi de acord cu crearea unei asemenea grupe? Este o propunere asupra căreia trebuie cu siguranță să reflectăm. Se pune însă întrebarea care vor fi sau cum vor putea fi desfășurate aceste călătorii de inspecție pentru că aceste călătorii trebuie să se bazeze pe date cât se poate de concrete și trebuie să se finalizeze cu uh, decizii concrete. Și tocmai de aceea eu consider că atunci când vine vorba de probleme ale consumatorilor, anchetele ar trebui să fie demarate mai degrabă la fața locului. Dar, bineînțeles, uh, trebuie să vedem dacă un asemenea grup uh, de lucru nu ar dubla oarecum atribuți, atribuțiile uh, autorităților naționale care guvernează as, uh, concurența. Trebuie să discutăm, trebuie să colaborăm cu uh, instituțiile și autoritățile naționale, pentru că există cazuri în care dimensiunea, bulga, um, uh, dimensiunea europeană, îmi cer scuze, uh, dăm o mai mare greutate, dar există și situații în care dimensiunea națională este cea mai potrivită pentru a uh, finaliza genul acesta de anchetă. La asta trebuie să ne gândim de fiecare dată când se fac asemenea propuneri. Oare are sens să trimitem oameni de la Bruxelles pe undeva, uh, oameni pe care să-i uh, responsabilizăm complet sau uh, poate ar fi mai bine să ne sprijinim pe cunoștințele, know-how-ul autorităților naționale care cunosc mai bine cazurile de încălcare a legislației? Mulțumesc. În numele IMCO, domnul Prețel, ECR. Oh, Vestara, 2013 erzielte die erste În 2010, prima inițiativă cetățenească a, a reușit să obțină ștergerea sectorului a, furnizării apei din a, directive. De atunci, au existat o serie de încercări de in, includere Uh, din nou în legislație a acestui sector. Și, de asemenea, Statele Unite ale Americii, în negocierile de tip, uh, cer includerea acestui sector al furnizării apei în legislație cu uh, furnizorii de apă privați am avut o serie de experiențe pozitive și negative. Toți îmi voie să vă întreb în care este poziția dumneavoastră cu privire la uh, privatizarea companiilor de stat, uh, cele care furnizează apa. Și care, sunt, uh, care este părerea dumneavoastră cu privire la efectele pozitive pe care asemenea monopoluri le-ar putea avea? Și de asemenea, ce părere aveți cu privire la propunerile de reglementare a sectorului uh, făcute în cadrul acordului uh, cu Statele Unite ale Americii? Mulțumesc! Well, first of all, I, I think... În primul rând, cred că inițiativele Uh, luate de cetățeni sunt foarte bine realizate. Nu subestimez efectele uh, luării unor asemenea inițiative, nu doar cele care depășesc uh, pragul de semnături, ci și cele care demarează dezbateri, pentru că provoacă discuții în rândul cetățenilor. Și cred că este foarte bine că avem această nouă facilitate în democrația noastră și cred că asta va schimba și dezbaterile europene și modul în care discutăm uh, între noi și dialogul între instituțiile europene. În ceea ce privește privatizarea monopolurilor naturale, nu știu suficient uh, despre uh, starea negocierilor cu TTIP, și dacă vor avea sau nu efect în uh, acest domeniu pentru a vă putea da un răspuns concret. Pot să revin atunci când o să fiu ceva mai înțeleaptă și cu mai multă cunoștință. Mulțumesc, uh, domnul Thoyer, pentru ALDE. Frau Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar de, desemnat. În răspunsurile dumneavoastră în scris ați subliniat situația specială a IMM-urilor. Ce se întâmplă în, în practică? IMM-urile sunt uh, strangulate de toate regulile birocratice, regulile de mediu, etc. Multe IMM-uri suferă și din pricina faptului că aceste reguli sunt uh, transpuse sau folosite într-o manieră uh, diferită în diferitele state membre. Ca să nu mai vorbim de situațiile în care aceste reguli sunt complet diferite între diferitele statele membre. Uh, dacă e nevoie de consultanță, vă dați seama că IMM-urile nu își permit să achită o consultanță, servicii de consultanță în valoare de vreo 50.000 de euro. Tocmai de aceea vreau să vă întreb pe dumneavoastră cum credeți că am putea într-adevăr, din perspectiva aceasta a concurenței, lucra pentru a aduce beneficii IMM-urilor. Well, I do, and I... Îmi dau seama exact cât de dificil este am lucrat timp de trei ani ca ministru al economiei și ministru de interne și tocmai pe această temă pentru a reduce birocrația și pentru a face loc profesioniștilor, pentru că numai așa putem uh, uh, crește nivelul de performanță al companiilor sau al întreprinderilor publice. Deci știu din experiență proprie cât de dificil este. Cred că este un subiect unde suntem, uh, avem marele noroc să avem uh, un uh, președinte înțelept. Nu să lăsăm totul pe seama lui, că n-ar fi foarte frumos, ci să insistăm să conlucrăm cu el și să ne asigurăm că acolo unde putem elimina birocrația, acolo unde pe viitor reglementările ar putea rezolva lucrurile altfel, asta ar fi salutar și trebuie să echilibrăm și modul de realizare a noii legislații pentru a ne asigura că este adecvat să avem un regulament european în loc de 28 de regulamente diferite. Și cred că este un subiect care trebuie dezbătut. Trebuie să vedem cum facem aceste reglementări, pentru că uh, uneori avem tendința de Uh, a pava cu aur, dacă se poate spune așa. Uh, ne gândim, avem totul, dar putem să facem și mai bine. Statisticile astea ar fi și mai bune dacă am cere companiilor să ne ofere mai multe date. Dar uh, poate dacă mergem invers și cerem minimul, și noi ca legiuitori, ne asigurăm că putem utiliza datele uh, mereu și mereu și nu, să nu le cerem companiilor să ne ofere mereu alte date noi, uh, cred că acest lucru ar fi foarte bun și din punctul ăsta de vedere stabilitatea uh, modului de a realiza un regulament este un factor crucial. Mulțumesc! Mulțumesc! Îi dau cuvântul vicepreședintelui nostru, domnul Ferber, care este noul uh, președinte al uh, grupului de lucru Econ pentru concurență, pe care l-am uh, actualizat tocmai pentru a avea un dialog fructuos cu viitoarea comisară. Vă mulțumesc. Dumneavoastră vorbeați despre cafeaua pe care ne-o veți da, mă simt mai bine. Predecesorul dumneavoastră vorbea doar despre fotbal, din păcate. În ultimii ani uh, am tot avut cazuri uh, de uh, trimitere în judecată a unor mari companii precum Google sau Microsoft, etc. Credeți că regulile din legea concurenței sunt potrivite lumii digitale în care trăim? Dacă da, dacă nu, atunci cum credeți că le-am putea îmbunătăți? În al doilea rând, am încheiat de curând cu Elviți, Elveția un acord care permite uh, transferul de date cu caracter personal către Elveția fără informarea proprietarilor. Care este părerea noastră cu privire la acest acord și uh, dacă uh, vreau să vă întreb dacă sunteți de părere că ar trebui să mai încheiem și alte acorduri de același, de același fel și dacă da, cu cine? Mulțumesc! Sunt întrebări foarte bune la care trebuie să mă mai gândesc și pe viitor. Deci, dacă eu vin cu cafeaua, dumneavoastră veniți cu substanța. Miza aici e reprezentată de schimbările pe care le învizajăm. Cât s-au schimbat piețele în ultimii cinci ani? Nu o să vă împovărez uh, cu cât de bătrână mă cred uh, copiii mei atunci când vorbesc despre fax, spre exemplu, că ei habar n-au ce aia. Deci, cred că uh, trebuie să ținem pasul cu uh, evoluția pieței. Nu e vorba doar că nu trebuie să uh, faci abuz de poziție dominantă. Uh, nu înseamnă că comercianții nu uh, pot să păstreze concurența. Asta e un principiu sănătos și cu cât îmbătrânesc mai tare, cu atât îmi dau seama că lucrurile vechi sunt încă la modă. Dar Trebuie să vedem dacă putem ține pasul și dacă chiar înțelegem ce se întâmplă pe aceste piețe. Și cred că aici, într-adevăr, avem o provocare. În unele din cazurile care sunt anchetate chiar acum, tot apar lucruri noi. Nu zilnic, dar săptămânal aproape. Și sper foarte mult că acesta nu e doar un mod de a prelungi lucrurile, pentru că trebuie să se ia niște decizii la momentul potrivit. Acordul cu Elveția este unul deosebit, este unul din puținele care au această componentă de schimb de informații și aș vrea să dezbat cu dumneavoastră ce tip de acord ar fi cel mai potrivit. Dar cred că este un mare beneficiu pentru noi să avem acest tip de acorduri, pentru că Uh, pun mare preț pe cooperarea internațională în ceea ce privește aplicarea uh, legii concurenței. Din ce am uh, învățat, există o relație de lucru foarte strânsă între autoritățile europene și omologii americani, ceea ce este foarte bine, la fel și cu omologii canadieni și cred că rețeaua internațională a autorităților de concurență sunt un, este un jucător extrem de important și cred că putem face uh, multe, atât uh, concret, cât și tematic, în extinderea acestor uh, rețele. Mulțumesc! Mulțumesc, Sven Giegel, în numele verzilor. The Doamnă comisar semnat, în ultimii ani, domeniul în care a cre- au crescut, a crescut numărul de cazuri de ajutoare de stat ilegale este sectorul bancar. O serie de bănci au fost uh, salvate cu fondurile contribuabililor și asta cu binecuvântarea Comisiei. Vreau să vă întreb următor, următoarele. Uh, statele membre și BCE-ul au uh, exercitat o mare presiune asupra, în sensul reducerii Um, abilităților și responsabilităților Comisiilor Euro- Comisiei Europene în ceea ce privește evaluarea corectitudinii um, ajutoarelor de stat. Veți proteja DGCOM sau nu în acest context? Uh, în al doilea rând, până în momentul de față nu se știe ce s-a întâmplat cu băncile. Uh, Uh, veți oferi mai multă transparență dumneavoastră cu privire la uh, cei care au obținut, au folosit într-adevăr fondurile alocate pentru salvarea băncilor? Mulțumesc! Well, you are obviously, uh... În evident, aveți perfectă dreptate când spuneți că ajutoarele de stat pentru bănci au ajuns la cotele cele mai înalte în timpul crizei. Uh, și provocarea este să ne întoarcem la un sistem mai sănătos și poate mai plicticos, așa cum am spus mai devreme. Cred că este foarte important să insistăm asupra faptului că există în continuare subiecte legate de ajutoarele de stat, uh, chiar și atunci când vom avea o uniune bancară. Așa cum sunt uh, probleme legate de ajutoarele de stat acum, Uh, când uh, se vor publica testele de stres, pentru că foarte probabil vor exista bănci care vor avea nevoie de capital suplimentar pentru a rămâne viabile și pentru a uh, putea intra, pentru a putea îndeplini cerințele, pentru a putea intra în Uniunea Bancară. Și aici se pune problema ajutorului de stat. Uh, pentru că există o modernizare a ajutorului de stat, există reguli noi și ceea ce este important este să ne asigurăm că facem un pod între bailout și bail-in, care va fi uh, practic uh, regula dominantă și acum avem o discrepanță între ele și cred că sarcina noastră evidentă este să ne asigurăm că regulamentele privind ajutoarele de stat sunt în vigoare atunci când uh, vom avea uh, rezultatele testului de stres, adică undeva pe la sfârșitul acestei luni. Și anchetele? Ancheta? Yes. A doua întrebare, da. Nu am o privire de ansamblu a beneficiarilor încă. Și nu știu încă în ce mod am putea uh, face o asemenea anchetă și care ar fi uh, în domeniul de aplicare. Dar știu că uh, situațiile diferă. Unele bănci s-au asigurat că pot să revină dacă fac profituri și se îmbunătățesc lucrurile și vreau să știu mai întâi ce au făcut statele membre pentru a ne asigura că există transparență tocmai pentru a face asta, dar uh, Uh, pot reveni cu mare plăcere asupra acestui subiect într-o etapă ulterioară. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, domnul Marco Vali. Uh, le farò una domanda. Grupul FTD. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare directă asupra unui caz specific. Cum putem garanta concurența într-un sistem atât de neomogen? Fiat Chrysler, cazul cel mai recent, și-a mutat sediul juridic în Olanda, uh, sediul fiscal în Londra, ca așa le-a convenit, și foarte mulți lucrători au fost concediați în Italia, că și asta l-a convenit. Dar dacă ai un producător de scară mică care nu are aceleași oportunități ca o multinațională, cum s-ar simți el protejat de Uniunea Europeană atunci când vede că multinaționale pot face ce le taie capul? Vreau să știu ce părere aveți dumneavoastră despre acest caz. Nu știu cazul concret, dar dacă aș fi o firmă mică, mi s-ar părea extrem de important ca cei care au puterea de aplicare a legii să folosească această putere. Pentru că mi s-ar părea total nedrept dacă cineva ar avea instrumentele și resursele de a încheta, ar avea și regulile de partea lor dar nu ar face ceea ce ar fi trebuit să facă pentru a se asigura că, da, oamenii se pot organiza în uh, moduri diferite, dar nu ar trebui să facă asta pe seama altora. Cred că ar fi un confort pentru mine uh, um, ca mică afacere, pentru că eu n-aș reuși, n-aș avea resursele necesare să mă organizez în trei țări diferite. Și cred că este un semnal extrem de important. Și oamenii care ascultă astăzi această dezbatere înțeleg și, ele, uh, înțeleg și ei că este un semnal important din partea acestui Parlament, că nu o să ne uităm la companiile care uh, se organizează într-un mod în care altele nu pot, decât dacă acestea încalcă regulile pe care le avem. Anchetele sunt în uh, curs, uh, vrem să ne asigurăm că acuzațiile pot fi probate și apoi să câștigăm spețele în instanță. Cred că asta este cea mai bună soluție pentru ca oamenii să se simtă răzbunați în această uniune juridică. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum, în numele Comisiei IMCO, din partea grupului socialist, Marc Tarabela. Doamnă comisar de semnat, piața digitală unică este fragilizată de concentrarea excesivă a pieței. Ne puteți garanta o aplicare strictă a regulilor de concurență pentru a asigura accesul universal la internet și la serviciile online pentru a extinde posibilitatea de alegere consumatorilor și ați putea să vă angajați de asemenea să luptați împotriva concentrării piețelor uh, în domeniul motoarelor de căutare, pentru că trebuie să protejăm datele personale ale cetățenilor, uneori utilizate în scopuri pur comerciale și în mod abuziv și dacă veți fi uh, desemnată uh, uh, comisar, o să vedeți că veți sta foarte mult la Bruxelles, unde avem cea mai bună ciocolată din lume. Da, o să anchetez sigur această, acest subiect cu ciocolata. One of the things which is, is very prominent. Unul din lucrurile uh, predominante în uh, noul uh, regulament este accesul la, la uh, accesul la bandă largă. Acolo unde uh, trebuie să uh, promitem că toată lumea are același acces uh, Uh, la internet, dar această promisiune ar fi foarte îndrăzneață, pentru că toată lumea știe că în anumite regiuni, în anumite țări, este extrem de dificil să ai o conexiune stabilă, așa cum și-ar dori toți. Și cred că acest regulament nou de excepții ajută statele membre să se asigură că cetățenii care uh, trăiesc în zone mai uh, izolate uh, pot beneficia totuși de aceste servicii, pentru că este important pentru consumator, pentru că din ce în ce mai multe servicii se accesează pe internet nu doar pentru afacerile private, ci și pentru cele publice. Ai nevoie de internet pentru a le spune autorităților că te muți, că vrei să-ți schimbi doctorul și așa mai departe. Deci eh, faci economie de timp, de bani, dar trebuie să ai acces la internet. Și de aceea cred că noile regulamente sunt extrem de importante din punctul ăsta de vedere. Pentru că atunci când vorbim despre internet, știm că există eșecuri pe piață și dacă putem avea niște decizii luate clar uh, și față de furnizorii de internet, atunci uh, facem un lucru bun pentru consumatori. Și cred că Uh, asta vor înțelege și ascultătorii din această dezbatere, că Parlamentul insistă ca uh, comisarul de concurență, dacă este uh, investit, va avea ca prioritate această piață, probabil în combinație și cu alți comisari care au o responsabilitate directă în ceea ce privește dreptul la viață privată și la datele personale. Mulțumesc! doamna Vicky Ford, din partea Comisiei IMCO, președinta Comisiei IMCO. Mulțumesc. IMCO a primit responsabilități noi pentru piața digitală unică. Două întrebări. În primul rând, platformele peer-to-peer. -peer. Uh, aplicația Uber App a fost interzisă în Germania și Belgia, dar alte Uh, țări au adoptat-o. Care este punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce privește acțiuni unilaterale ca acestea care fragmentează piața? În al doilea rând, uh, servicii uh, precum Skype sau WhatsApp, cum ne, pot, ne putem asigura că investitorii au un profit suficient, dar fără să facă abuz de poziția dominantă, dar de asemenea consumatorii să aibă acces la servicii alternative alternative. Legea noastră a concurenței este adecvată pentru această lume digitală sau aveți nevoie de instrumente noi? Nu aș corecta niciodată instanțele naționale în deciziile luate, dar cred că este important ca anumite servicii digitale Uh, să faciliteze un nou tip de concurență și dacă această concurență este loială, dacă își plătesc impozitele, uh, atunci toate bune. Și în ciuda provocărilor, uh, cred că există un, un preț de plătit de către cei existenți deja pe piață, dar asta mi se pare bine și corect. Motivul uh, Uh, este că cei deja existenți pe piață știu deja ce impozite trebuie plătite și o fac deja indiferent ce părere au despre aceste impozite. Dar uh, atunci când se deschid uh, noi piețe, nou veniții poate nu știu la fel de bine. Cred că regula uh, Regulile fundamentale ale concurenței sunt sănătoase, sunt mai sănătoase ca niciodată. Ceea ce, trebuie, ceea ce ne trebuie nouă este să înțelegem mai bine cum se dezvoltă piețele. Pentru că am mai vorbit despre asta. Uneori, unele companii nu se consideră niciodată locale sau regionale sau naționale, ci se consideră globale din uh, prima secundă, pentru că asta e piața pe care vor să evolueze și cred că uh, tocmai asta e provocarea, să ținem pasul cu ei, nu să ne ținem după ei și să avem o înțelegere de plină Sper că unele lucruri le putem explora împreună și mm, să vorbim, spre exemplu, despre date, așa cum am vorbit mai devreme, pentru că s-a schimbat modul în care înțelegem plățile și valoarea datelor personale care deja au devenit un fel de monedă în unele servicii pe care le utilizăm. Asta este o provocare, dar sper că o putem înfrunta împreună. Mulțumesc! Mulțumesc acum doamna Cari în partea GUE. Øh, da, aș vrea să revin un pic înapoi în legătură cu comentariul făcut despre registrul ROT. Dacă ai putea să ne spui un pic mai multe despre acesta. Și acum să trecem la un alt element, ajutorul, ajutoarele publice. În Danemarca, în virtutea acestui regulament, se oferă subvenții de 0,5% lucrătorilor din sectorul construcțiilor navale. Însă care a fost consecința? Ce s-a întâmplat? Până la urmă se oferă contracte mai degrabă celor care vin din țări terțe, cu condiții de muncă de-a dreptul uh, infernale, pentru că Danemarca impune ca cei care vin să lucreze la ei acasă să se supună convențiilor colective. Eu vreau să te întreb următorul lucru, pentru că tu vei fi comisar pentru toată lumea. Vreau să te întreb dacă consideri că concurența este corectă atunci când companiile primesc ajutoare de stat pentru ca după aceea să facă, să treacă la astfel de practici. Și ajutoare care se oferă uh, armatorilor sau companiilor uh, din șantierele navale care oferă condiții de lucru atât de proaste pentru lucrători din afară. Da, pot să spun că atunci când mă pregăteam pentru această audiere, uh, cel mai important pentru mine era să mă pregătesc pentru a fi cu adevărat independentă, pentru că asta mi se pare că este o condiție sine qua non dacă o să fiu confirmată pe postul de comisar. Așa că, indiferent ce am spus sau am făcut eu atunci când eram uh, în guvernul danez sau în calitate de deputat în Parlamentul danez, Cred că angajamentul pe care mi-l asum acum este de cu totul altă natură, pentru că ceea ce va trebui să fac eu, nucleul activităților mele, nu poate depinde de instrucțiuni de, de nicăieri și nici n-am să cer astfel de instrucțiuni. Independența mea este crucială. De aceea, întrebarea nu este neapărat în ce măsură un mecanism de ajutoare publice danez ar influența sau nu, indiferent că e danez sau din alt stat membru. Eu una nu pot să mă pronunț aici pentru că nu cunosc dosarul în concret, dar nu cred că e nimic nou. De mulți ani se aplică acest sistem și diversi comisari pentru concurență nu le-au acordat prea multă atenție. Asta înseamnă că nu considerau că era împotriva legilor europene ale concurenței. Mulțumesc și acum ultima întrebare, doamna Caia Calas, din partea ALDE. Mulțumesc. În primul rând, pentru că am fost avocat în domeniul concurenței timp de 14 ani, pot să spun că mă bucur că politica concurenței va fi pe mâini bune în noua comisie. Întrebarea mea are de-a face cu Google dintr-o altă perspectivă. Am auzit comentarii pe care le-ar fi făcut liderii europeni arătând că pentru a proteja companiile europene de um, dominanța anumitor companii precum Google din Statele Unite ar fi trebuit să protejeze internetul mai mult. Așa că vreau să vă întreb care sunt planurile dumneavoastră de a coopera cu ceilalți comisari din colegiu pentru a vă asigura că lupta împotriva unui comportament uh, uh, anticompetitiv este dusă până la capăt. Da, cred că ultima întrebare este foarte potrivită. Pentru că asta mi oferă posibilitatea să spun cât de important este pentru noi ca anchetele noastre să se bazeze pe fapte și nu pe emoții sau pe ideologie de natură politică sau pe ce ne place nouă sau nu. Pentru că doar așa putem susține acel principiu fundamental al Uniunii Europene și anume statul de drept. Este un element cheie să ne asigurăm că în cadrul anchetelor noastre o facem bazându-ne pe fapte, pe înțelegerea felului în care funcționează piețele și pe baza regulilor și a legislației pe care le vom aplica. Și acest lucru e valabil și pentru ce se întâmplă în instanțe până la urmă e foarte important pentru că instanțele sunt cele care uh, verifică că totul este sau nu în regulă. E un sistem destul de special, e adevărat. Comisia Europeană are putere executive enorme în domeniul concurenței și respectarea sentințelor sau hotărârilor judecătorești dacă cineva se duce în instanță este esențială din acest punct de vedere. Bineînțeles, am văzut că a, a fost analizat totul pentru a vedea că ceea ce facem noi aici respectă Convenția Europeană a Drepturilor Omului, pentru a ne asigura că, într-adevăr, există acel echilibru și că putem implementa legislația concurenței așa cum o avem. Asta într-un mod neutru și absolut imparțial. Și sper să aveți dreptate, pentru că tocmai de asta mi-era teamă ca cei care au lucrat în acest domeniu timp de 14 sau 20 de ani sau oricum mult timp, să nu considere că nu sunt destul de strictă. Așa că consider un compliment comentariul pe care l-ați făcut. Mulțumesc, că vreau să mulțumesc tuturor membrilor pentru întrebările pe care le-au adresat și acum, doamnă candidat la postul de comisar, aveți 5 minute în încheiere pentru ultimele comentarii, vă rog.